Euh, euh, pardon, ce de Dragi colegi, v-aș ruga să luăm loc în așa fel încât să începem imediat lucrările noastre. În ceea ce privește adoptarea ordinii de zi, punctul 1, vreau să vă indic faptul că anumite puncte au fost modificate în ceea ce privește ordinea de abordare. Și deci punctele 7 și 14, considerarea amendamentelor de compromis, votul raport, proiectului de raport al doamnei McIntyre în ceea ce privește va fi amânat la ședința noastră din 23-24 ianuarie. Apoi, punctul 25. Schimb de vedere în ceea ce privește raportul domnului Gutierrez Prieto este amânat la, pentru ședința noastră extraordinară din data de 9 ianuarie și două noi puncte sunt adăugate după punctul 27 pe ordinea de zi. Mai întâi, 27A, în ceea ce privește schimbul de opinii referitor la negocierile referitoare la organizarea unei anchete prin sondaj în ceea ce privește forțele de muncă în comunitate, e vorba de raportul Danoca și un ultim punct, schimb de vedere, de opinii în ceea ce privește felul în care progresează negocierile pe tema uh, directivei deta lucrătorilor detașați. E vorba de raportul doamnei Danuta Iazlovieska. Dacă nu sunt uh, obiecții, atunci ordinea de zi se adoptă astfel modificată. Acum aș vrea să fac patru comunicări. La punctul 2, comunicări ale președintei. Mai întâi, pentru a vă aminti că după lucrările noastre din această după-amiază, în fața acestei săli, la intrare, vom organiza un mic cocktail de uh, fine de an și sper că veți participa cu toții uh, la acest cocktail, în așa fel încât să ne putem ura reciproc la mulți ani. Apoi, fiind vorba de ședința noastră de lucru din 22-23 ianuarie 2014. Aș dori să vă spun că ședința din 23 ianuarie, cea de după amiază, este anulată. Deci vom termina joi 23 ianuarie la ora 12.30. cu excepția celor care participă la negocierile trilaterale. Uh, referitor la uh, lucrătorii detașați. Acum, în ceea ce privește interpretarea care nu a fost utilizată, vreau să, îmi pare rău să trebuiască să vă spun că e un subiect ce trebuie tratat, pentru că uh, interpretarea cabina spaniolă nu a fost utilizată pentru marea majoritate a ședințelor raportorilor din umbră în ceea ce privește raportul doamnei McIntyre, pentru că raportorul din umbră din partea socialiștilor și democraților, domnul Gutierrez, a fost prezent la ședință foarte puțin. Și cel de-al patrulea punct, a patra comunicare, în ceea ce privește transmiterea în direct a lucrărilor noastre, după cum bine știți, suntem difuzați. Acum, punctul 3 de pe ordinea de zi. Procesul verbal al ședinței din 10 octombrie 2013 a fost distribuit. Dacă nu sunt alte <laughs> observații, atunci este considerat a fi adoptat. Bun. La punctul 4 aș dori să dau cuvântul domnului Casper, care de fapt nu este. Și atunci ce putem face? Domnul De Bacher nu este nici el. Și domnul Casa nici el. Atunci eu aș vrea să cer funcționarilor politici care sunt răspunzători de acești parlamentari să facă în așa fel încât să putem să lucrăm. Pentru că punctul următor, pe ordinea noastră de zi, e ședința de vot. Și am intenția fermă să începem la timp votul. Nu, nu, nu, Mi se spune că grupul PPE în principiu o să ajungă în sală cât de curând și ce se întâmplă cu liberalii? Euh- ce se întâmplă cu domnul de Bacher? Puteți să-mi confirmați că va veni uh, la ședință cât mai repede cu putință? Bien, dans la course, c'est les libéraux qui l'ont emporté sur... Și se pare că în această întrângere liberalii au câștigat, au ajuns primii pe linia de sosire. Așa că vom începe cu punctul 5 de pe ordinea noastră de zi. Și îmi pare rău pentru membrii PPE care sunt prezenți în sală, dar au ajuns prea târziu. Așa că vom aborda acum punctul 5. Vom examina amendamentele de compromis pe marginea raportului redactat de către Comisia pentru Transporturi în ceea ce privește accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor. E vorba de un raport uh, pe care noi, un aviz pe care noi le emitem pentru Comisia de Transporturi și raportorul este domnul Filip de Bacher. Și au fost depuse 8 amendamente de compromis, au fost redactate. Domnule raportor, vă rog, aveți cuvânt. Mulțumesc, doamna președinte, și îmi cer scuze că am ajuns mai târziu. Da, trebuie să discutăm amendamentele de compromis pe marginea acestei uh, propuneri de regulament referitor la accesul la viața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor și am avut o colaborare fructuoasă cu toți raportorii din umbră, cu toate grupurile politice și uh, cu toții am vrut să ajungem la amendamente de compromis pe acest dosar foarte dificil, după cum știți cu toții. Știți mai bine decât oricine că uh, de multă vreme Comisia a încercat să abordeze acest dosar, uh, un dosar care n-a trecut prin Parlament și noi avem un proverb și vi-l spun în limba olandeză. A treia oară e da, o, acea dată când putem avea succes. A treia oară e cu succes. Bun, iată, acestea sunt amendamentele de compromis, dar înainte de asta aș dori să-mi exprim câteva idei în ceea ce privește contextul acestor, uh, acestor amendamente referitor la articole. Avem un uh, la aliniatul 10, articolul 10, aliniatul 2, Cerem statelor membre să mm, respecte cerințele prevăzute în directivă. Cred că toate grupurile pot uh, accepta acest lucru. Noi am discutat îndelung acest lucru și m-am bucurat că am putut ajunge la un uh, compromis. Apoi, următorul compromis reprezintă de fapt o, o modificare măruntă în text. Apoi, compromisul DE Dorim să includem aici anumite cerințe minimale în ceea ce privește uh, protecția socială, deci vrem să fim aici cât mai expliciți cu putință și compromisul F reglementează felul în care comitetul executiv va consulta forțele de muncă în momentul în care se iau anumite decizii. Iată, acestea sunt propunerile pe care le facem noi pe marginea propunerii comisiei. Apoi, am mai primit și alte compromisuri care sunt destul de coerente și se aliniază cu celelalte pe care le avem deja incluse în articole. Au mai fost mai multe amendamente înaintate de domnul Howitt, dar care, din păcate, nu le pot susține la 8-6. Aici aș spune că aș prefera versiunea înaintată de comisie. Pot să susțin propunerea făcută de domnul Bach, pentru că eu cred că aici avem o trimitere clară la articolul 28 din tratat și un amendamentul oral, așa cum este el redactat în momentul de față, nu poate fi susținut, pentru că mai multe grupuri politice au spus că merge prea departe. Apoi am avut o discuție în ceea ce privește amendamentele analitate la articolul 17 și 18 și nu au fost declarate a fi admisibile de către președintele Comisiei pentru Ocupare și am încercat să ajungem totuși la un compromis pe marginea acestor articole. Domnul Hault a propus să le ștergem, noi am propus să le modificăm, dar cred eu că acum, având în vedere că au fost declarate a fi inadmisibile, eu cred că discuția poate să avanseze și să trimitem înapoi la Comisia de Transporturi această dezbatere. Noi am încercat să vedem cum anume acest pachet ar trebui să fie construit, care este rolul statelor membre, care este rolul organismelor de supraveghere și așa mai departe, în așa fel încât întregul sistem să poată funcționa în mod coerent. Și cred că până la urmă și domnul Howitt va fi de acord cu această abordare. Și uh, un alt aspect în ceea ce privește amendamentele înaintate tot de domnul Howitt în ceea ce privește directiva concesiunii. În momentul de față, Comisia dorește să avanseze și să îmbunătățească tot ceea ce poate fi îmbunătățit și să vedem care este și sistemul de acordare a licențelor, în așa fel încât uh, acest sistem să poată funcționa. Eu cred că dezbaterea poate continua în cadrul Comisiei TRAN și să vedem și care vor fi implicațiile, consecințele specifice. Peste tot în Europa, eu am avut ocazia, am făcut un turneu așa și am mers și am vizitat 5-6 porturi diferite în Europa și am văzut în mod clar că există aspecte juridice diferite, există situații diferite și avem nevoie de un cadru, un cadru extins care să poată cuprinde toate aceste diferențe. Și au mai existat și alte subiecte dificile. Multă lume era destul de speriată în momentul în care am încercat să lansăm aceste dezbateri pe această temă, însă până la urmă s-a dovedit că dezbaterea a fost constructivă, pozitivă, am reușit, am fost în măsură să obținem compromisuri bune pe multe aspecte și cred că avem un aviz bun, un aviz echilibrat, care reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru a lansa dezbaterile la Comisia pentru Transporturi și sper că acest lucru va fi confirmat cu ocazia votului în această după amiază și sper că avizul nostru va fi mai departe preluat de către Comisia de Transporturi în momentul în care vor redacta raportul lor final. Doamna președinte, da, mulțumesc. Am să-i dau cuvântul doamnei Esaia, care înlocuiește pe domnul Bach. Da, mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Din păcate, domnul Bach nu e măsură să participe la ședința noastră de astăzi pentru că mai participă în același timp și la Comisia de Transporturi și acolo trebuie să voteze pentru că e și raportor acolo, deci nu poate veni. Deci își cere scuze și m-a rugat să citesc eu în numele său următoarea declarație. El ar dori să Mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru cooperarea extraordinară și colaborarea fructuoasă și discuțiile ce au fost organizate. Și având în vedere contextul istoric și aspectul, aș spune, spinos al acestui subiect, fapt, e bucuros de faptul că am reușit să ajungem la un acord și că am reușit să găsim amendamente de compromis pe marea majoritate a subiectelor abordate. Dorește să spună că susține toate amendamentele de compromis și speră că mare majoritate din aceste amendamente vor fi adoptate și astfel, în ceea ce privește amendamentul AE, mă scuzați, spune doamna uh, Esaia, compromisul A și compromisul DA. El a văzut care era formularea propusă de către domnul Howitt la aliniatul 6 deci eu oarecum în dezacord față de cele spuse de domnul raportor. El ar susține mai degrabă formularea propusă de domnul Howitz în amendamentele sale orale. Bun, acestea sunt comentariile din partea domnului Bach și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea de care ați dat dovadă. Și acum domnul Howitt. Uh, uh, mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc domnului de Bacăr pentru că a discutat toate aceste aspecte și a încercat să ajungă la, la amendamente de compromis. E clar că avem diferite puncte de vedere și eu cred că în acest context domnul raportor a făcut tot ceea ce era în putința sa pentru a ține seama de toate opiniile exprimate, așa că doresc să-i mulțumesc și să-l felicit încă o dată pentru munca depusă. Acum, înainte de toate, noi încă mai suntem așa într-un fel de sistem de negociere cu anumite linii roșii. Și vreau să spun acest lucru pentru că vreau să fiu în măsură să evoc toată transparența necesară pe aceste subiecte. Acum, au existat diferiți reprezentanți ai celor care lucrează în sector, în această industrie, care s-au opus anumitor propuneri făcute de comisie în acest domeniu. Și acum vreau să repet încă o dată ceea ce am spus deja și de-a lungul negocierilor. Noi trebuie să negociem în așa fel încât să nu prejudiciem pe nimeni și să găsim cea mai bună formulă posibilă, să înregistrăm progrese. Însă ca un principiu de bază este că vrem ca această legislație să poată fi acceptată de sector și deci E clar că va trebui să ne comportăm în consecință, în funcție de fiecare cum dorește să voteze. Apoi, vreau să confirm faptul că la considerentul 16, de altfel așa cum spunea din aur doamna Isaia în numele domnului Bach, nu am fost în măsură să găsim un acord, pentru că e un subiect foarte dificil, și e clar că dacă există o întrerupere a activității și dacă există anumite acțiuni colective în instanță, e clar că va trebui să găsim o soluție, pentru că soluția găsită în momentul de față e, nu ne mulțumește. Nu ne mulțumește. Și având în vedere că PP-ul a indicat că ei sunt gata să accepte uh, amendamentul oral al socialiștilor și democraților, acum eu aș avea o întrebare către domnul de Bacher. Oare uh, nu s-ar putea gândi încă o dată și să vadă ce se poate face? Dacă nu cumva am putea accepta această formulare, pentru că dacă și dumnealui poate, și noi am putea. Și am putea susține acest aviz în așa fel încât acesta să-și urmeze calea. Și o ultimă observație în ceea ce privește amendamentul 16.8. Din nou, și aici am avut discuții îndelungate și e clar că există divergența de opinii, avem un punct de vedere diferit. Nu mă plâng de asta, însă la 68, dacă nu reușim să găsim acolo o, un, un punct de vedere comun, mă mi-e teamă că o străbască la final să votăm împotriva întregului text. Și ar fi păcat. Dar oricum nu e pentru prima dată în această comisie când reușim să rezolvăm lucrurile eventual pentru un vot separat și când o astfel de propunere este acceptată. Așa că votul nostru la final va depinde de a diferite amendamente, două dintre ele cel puțin. Dar în orice caz, încă o dată vreau să-mi exprim mulțumirea față de felul în care am colaborat și felul în care am reușit să facem acest lucru în mod eficient. Și acum doamna Elizabeth Schröter. Vă mulțumesc. Așa este. E un dosar dificil, precum e adevărat și faptul că este o, o temă foarte sensibilă. Nu e vorba doar de serviciile la bord, ci este vorba despre drepturile muncii, în ce drept încadrăm totul și e o presiune asupra standardelor de eh, siguranță din eh, porturi ne amintim uh, foarte bine că au existat demonstrații în fața acestui Parlament cu lozinci de genul dacă nu găsiți o soluție echitabilă și corectă, atunci uh, uh, veți vedea. Standardele de securitate au fost uh, foarte uh, aspru criticate uh, în fața Parlamentului European și în ceea ce privește atitudinea Parlamentului European. Uh, am negociat foarte bine, îi dau dreptate raportorului, am obținut multe lucruri. Practic, noi continuăm ceea ce au încercat să facă și partenerii noștri sociali, să găsim o soluție echilibrată. Și sprijinim în același timp amendamentele centrale de compromis pentru că raportorul s-a îndreptat în direcția noastră. Suntem cosemnatari eh, ai un mare număr de compromisuri, dar în continuare sunt lucruri problematice. Apare un alineat după un eh, compromis care, de fapt, eh, anulează exact textul compromisului. Mă refer aici la compromisul de A, la articolul 4 cu 2, punctul de A. Imediat după aceea, la 4 cu 3, stipulăm contrarul a ceea ce s-a obținut prin amendamentul de compromis. Adică, noi am vrut standarde minime și după aceea în celălalt uh, alineat spunem că standardele minime sunt limitate. Deci, dizolvăm tot efortul din amendamentul de compromis mai întâi să verificăm dacă nu, e un, dacă nu devine caduc un articol care susține uh, o idee contrară uh, față de precedentul. Pentru noi, verzii, e un element decisiv, pentru că dacă un articol anulează uh, un compromis, se pune întrebarea dacă amendamentul 44 uh, nu devine caduc din cauza compromisului. Să verificăm. Iar în ceea ce privește trecerea articolului 44, că pentru că e marcat cu plus de către raportor, nu știu cum să procedăm, pentru că noi am negociat foarte asidu și nu vrem să periclităm rezultatul obținut la negocieri. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci uh, propun uh, raportorului să răspundă și la această ultimă intervenție și dacă sunt comentarii în legătură cu lista de vot. Mulțumesc! Mă, sunt puțin surprins și puțin dezamăgit. Am lucrat ore în șir, cot la cot, constructiv și cred că multe, pe multe probleme principale am găsit compromisuri bune. Inițial grupurile au spus că vor să negocieze fără linii roșii, fără o agendă a priori. Ce ascult acum în această comisie? Cu jumătate de ceas uh, înainte de vot, este total contradictoriu față de ceea ce mă așteptam eu. Eu, ca raportor, m-am străduit să uh, găsesc uh, un numitor comun la nivel transpartinic. Unele discuții au fost ideologice, dar în practică am găsit o formulare a textului care aduce îmbunătățiri poziției comisiei și e un text cu care putem merge mai departe la TRAN pentru că e o bună bază de discuție. După cum am spus în prima mea intervenție, la, la început, când m-am întâlnit cu raportorii din umbră, mi-am dat seama că uh, mare parte din competențele EMPLă fusese transferate, transferate la dialogul social. Nu apărea asta în propunerea comisiei și în discursul meu introductiv, la vremea respectivă, am spus haideți să dăm lucrurilor o șansă și să negociem deschis, dând și dialogului social o șansă. Există o clauză în care se spune exact asta, că la nivel european vrem să oferim orice șansă dialogului social pentru a depăși problemele care apar și pentru a nu mai ajunge la problemele care au apărut în cele două pachete portoare. Să nu supraîncărcăm așadar acest aviz, fără rost, cu linii roșii care, în opinia mea, nu își au locul. Am progresat mult și cred că acest aviz poate să fie o bază bună de discuție la TRAN. Deci, pentru mine, lucrurile arată în felul următor. Eu știu că domnul Howitt uh, de multe ori a spus asta uh, și așa este. Noi am discutat deschis pe toate compromisurile. Dar să spuneți că veți începe cu un vot uh, negativ sau cu un vot pozitiv pe respingere, pe mine mă surprinde. Am lucrat ore în șir cu dumneavoastră, dar nu pentru a mă confrunta cu așa ceva. Eu respect opinia grupului dumneavoastră, asta este, dar cred că amendamentele de compromis pe care le-am obținut uh, s-au îndreptat foarte, foarte mult în direcția dumneavoastră. Fiecare a cedat ceva, dar a obținut uh, ceva în schimb. Avizul este mult prea echilibrat pentru a uh, îl respinge pur și simplu împreună cu propunerea comisiei. Mai sunt și alte subiecte care au apărut uh, în discuție cu privire la 8 cu 6 Inițial ne-am axat pe amendamentul domnului Bach. Eu am făcut un pas în direcția noastră, am spus că sunt dispus să accept asta ca bază de compromis, îndepărtându-mă de propria poziție și de grupul meu. Și până la urmă e o poziție ideologică. Se face trimitere la un lucru care există deja și care trebuie respectat. Așa că cred că toată lumea e de acord. Aceasta este abordarea de bun simț de urmat. Iată care sunt uh, comentariile mele, sper să reflectați la ele în profunzime, pentru că vă veți da seama că multe dintre rezultatele la care am ajuns merg în direcția potrivită, se apropie de poziția dumneavoastră și înlăturăm multe dintre anxietățile care vin, care însoțesc această propunere a Comisiei. Noi am încercat să lucrăm într-o atmosferă deschisă, așa a fost întotdeauna. Sper ca în urma votului să avem un aviz puternic clar care să servească de bază de discuție pentru uh, negocierile de la TRAN. Și sper ca toată lumea să poată sprijini avizul. Mulțumesc, domnule raportor, în ciuda decepției dumneavoastră. Vom vota avizul dumneavoastră imediat, puțin mai târziu. Dar între timp, având în vedere că Martin Kassler a venit, între timp, unde este? Da, este. Vă propun să revenim la punctul 4 pentru a discuta amendamentele de compromis la avizul său pregătit pentru Comisia INTA în legătură cu programul Solvit. Îi dau cuvântul pentru a prezenta amendamentele de compromis. Vă rog, domnule raportor. Vielen Dank und Entschuldigung für die Verspätung. Ich war noch mit meinem Mulțumesc. Eh, scuzați-mă de întârziere, am fost la Envy. Am uitat pe, m-am uitat pe ordinea de zi și nu m-am încadrat perfect. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Avem amendamente de compromis eh, semnate de cinci grupuri politice care îndeplinesc toate dorințele, dorințele doar este în pragul Crăciunului și eh, vrem ca Solvit să reprezinte un program care să satisfacă pe toată lumea. Vreau pe această cale să mulțumesc celor de la SND, al de Verzilor și ECR-ului, pentru că am obținut un document bun, cred eu. În ceea ce privește primul amendament de compromis, Vrem să avem un instrument prietenos cu publicul, cu cetățenii. Vrem să apropiem solvit de cetățeni. Venim cu o propunere de îmbunătățire. Înainte nu apărea asta în textul meu. În al doilea amendament, un al doilea amendament la care vreau să fac trimitere este amendamentul 3 în care reluăm rolul instituțiilor naționale de care va ține solvit. Ținem cont și de posibilitatea ca oficiile solvit să existe și local, în domenii mai mici, deci să existe odată un punct uh, de contact în capitală, dar apoi și în regiune. Asta pentru a spori vizibilitatea. Dacă ne uităm pe lista de vot, ne dăm seama că aproape peste tot e plus. Nici n-are rost să întârziem uh, această discuție. Vom vota repede în speranța că Solvit va deveni mai bine cunoscut, mai vizibil în plan uh, local, pentru ca oamenii să știe cum să apeleze la acest uh, instrument și să aibă o propunere de soluție în cazul în care apar uh, neplăceri. E un raport INI și sperăm să poată funcționa bine. Mulțumesc! Dorește vreun coleg să ia cuvântul? Dacă nu, ba da, Doamna Baldocchino, vă rog. Ehm, Mulțumesc. Cooperarea a fost uh, una foarte bună, după cum a spus și raportorul. Și dacă vrem, într-adevăr, să avem, să ne bucurăm de, încreșterea, de, de, mă de încrederea cetățenilor în noi și în piața unică, atunci trebuie să ne dăm seama că ei au nevoie de un instrument în momentul în care se confruntă cu probleme cu autoritățile. Nu doar în statul membru, ci și la nivel transfrontalier. Deci să existe un mecanism de soluționare a problemelor cetățenilor sau antreprenorilor. A fost o onoare pentru mine să pot participa la elaborarea acestui dosar. Am făcut câteva sugestii de amendamente în așa fel încât acest uh, mecanism solvit să fie consolidat nu doar prin sporirea vizibilității, pentru că nu vrem doar vizibilitate, ci și prin sporirea eficienței. Vrem un instrument eficient care să fie aproape de cetățeni și să le rezolve problemele lor și ale întreprinderilor lor. Am înaintat propuneri în așa fel încât acest serviciu, acest instrument solvit, să devină accesibil și oamenilor cu dizabilități. Considerăm că toată lumea ar trebui să se bucure de incluziune socială pe principiul non-discriminării. În același timp, am fost de acord cu faptul că vizibilitatea și Uh, acest instrument ar trebui să devină realitate și în plan regional, ba chiar local. Pentru ca serviciul să fie într-adevăr în beneficiul direct al cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Kassler, nu cred că mai doriți să faceți observații suplimentare. Vom vota și acest raport ceva mai târziu, la ședința de vot din această după masă. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de avizul nostru adresat comisiilor MV și ITRE, comisii asociate la un raport inițiativă privind definirea unui cadru pentru politicile de climă și energie uh, la orizontul anului 2030. Avisul comisiei noastre a fost coordonat de colegul David Casa, care îi dau cuvântul pentru a ne prezenta amendamentele sale de compromis. Grazie, signora Presidente. Eh, eh, provai la chem staina. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să, pe această cale, să subliniez importanța uh, forții, forței de muncă europene care trebuie pregătită pentru nevoile industriei uh, europene. Totul prin prisma schimbărilor climatice. Nu o să trenez foarte mult cu intervenția mea pentru că uh, Iată că s-au elaborat cinci amendamente de compromis cu toate părțile interesate. Consider că e important să menționăm uh, capacitățile lucrătorilor noștri, care ar trebui să se apropie foarte mult de nevoile industriei. Deci e vorba de competențele lucrătorilor, Uh, se pare că, într-adevăr, spiritul Crăciunului ne atinge pe toți și iată că, mulțumită și acestui spirit al Crăciunului, am reușit să obținem amendamente de compromis pe placul tuturor. Sper că la final să avem un raport echilibrat. Pe această cale vreau să mulțumesc uh, colegilor mei, Croetzman, Clivetti, Lambert și Schröder, pentru cooperare, dar și pentru contribuție, pentru că fără ajutorul acestor colegi nu cred că mi-ar fi fost posibil să formulez aceste amendamente de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cliveti și apoi Jean Lambert. Doamnă președintă, și eu vreau să... Merci, madame la présidente. Je souhaitais monsieur, euh, remercier monsieur le rapporteur Casa pour la manière dont nous avons travaillé ensemble. Fac, nu știu, zi. zi deja de către Parlament uh, și mă refer mai ales la programul Erasmus+, cel care uh, are în vedere, de pildă, necesitatea pregătirii tinerilor în domenii legate de economia verde, de asemenea de posibilitățile foarte mari pe care uh, aceste, aceste politici în domeniul climateric și energetic le oferă pentru creare de locuri de muncă Cred că ne pregătim, uh, poate că trebuia încă să începem mai de mult, dar uh, avem uh, proiecte ambițioase până în 2030. Cred că trebuie să fim foarte, foarte pregătiți pentru ca aceste domenii, acest domeniu special, ofertant și de asemenea extrem de important pentru omenire în general, să fie acoperit din timp cu Uh, educație și joburi uh, și calificări corespunzătoare. În afară de cele cinci uh, amendamente de compromis, celelalte amendamente sunt binevenite. Am lucrat, cum spuneam, foarte bine în acest raport, așa încât vă invit să votăm acest raport și să ne bucurăm și noi de Crăciun și de anul nou care urmează. Vă mulțumesc! Uh, Jean Lambert. Jean Lambert. Thank you very much and thank you. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorului pentru uh, faptul că ne-a oferit o bază sănătoasă de lucru. Am semnat uh, trei uh, din cinci amendamente de compromis. Sunt câteva rezerve în ceea ce ne privește cu privire la direcția în care se îndreaptă anumite amendamente de compromis comparativ cu uh, ceea ce s-a stipulat inițial. De exemplu, la compromisul D, originalul, sau propunerea originală, propunerea inițială, se referea la ideea de tranziție cu EP, OEM și așa mai departe. Era vorba de sectoarele care consumă multă energie și despre cum anume putem să ajutăm forța de muncă să se uh, adapteze la tranziție. Și acum uh, se, prive, se privesc lucrurile altfel. Menținerea locurilor de muncă prin schimbarea politicilor în ceea ce privește schema cu certificatele de emisie, stabilirea prețului, deci sunt lucruri um, puțin diferite. Și apoi avem și amendamentul independent 20, uh, unde e vorba de politică pur energetică. Și amendamentul E e mai dificil pentru noi. Sunt uh, părți cu care suntem de acord. Uh, sunt, mă scuzați, e vorba de amendamentul E, unde noi suntem semnatari și cu care suntem de acord. E vorba iarăși de uh, industriile energofage și de compensații pentru politicile energetice care există. Avem rezerve așadar față de două amendamente, dar pe celelalte le înțelegem și înțelegem și efortul depus de domnul raportor pentru a găsi un numitor comun mai ales că veneau tot felul de propuneri de compromis uh, din partea propriului grup al raportorului, dar și din partea uh, altor grupuri politice. Mulțumesc. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră, raportorului. Noi uh, ne-am axat pe... uh, pe politica energetică, pe politica socială și de muncă și avem mai multe obiective uh, de mediu de care s-a ținut cont. Motiv pentru care vă mulțumesc. Am obținut amendamente foarte bune de compromis Iată că acestea arată că nu suntem atât de departe unii de alții, mai ales în ceea ce privește chestiunile uh, de dreptul muncii și politici sociale. Trebuie să ne încadrăm într-un uh, spațiu mai mare, pentru că vom formula politica de mediu până în anul 2030. Amendamentele de compromis sunt echilibrate, în opinia mea. Pentru că avem și potențialul sectorului uh, tehnologiilor verzi, de cealaltă parte există și un risc pentru eh, ocupare. Nu vrem să fixăm obiective de climă care să nu fie fezabile și care să coste în termen de locuri de muncă. Nu se poate ca asta să fie în spiritul a ceea ce facem noi aici. De aceea vreau să mulțumesc pentru aceste amendamente de compromis, pentru că am reușit să acționăm în spiritul lucrătorilor din Europa. Avem amendamente bune de compromis și, pe ansamblu, un bun aviz. Vă mulțumesc! Ehm, Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Domnule raportor, vă rog. Nu am nimic de adăugat. Înțeleg poziția doamnei Lambert, dar așa cum știți, nu toată lumea, nu putem să găsim un acord care să mulțumească pe toată lumea. Deci să rămânem la ceea ce avem. Cred că raportul este foarte bun și cred că acordul la care s-a ajuns este deja bun. Și data viitoare uh, vom uh, reuși mai multe. Președinta, dacă data viitoare în 2040 uh, mai avem de așteptat. Bun, așa rămâne. Vom vota ceva mai târziu și la punctul 8 Doresc doar să prezint din nou proiectul de scrisoare pe care transmitem uh, Comisiei pentru Afaceri Juridice legătură cu adaptarea articolelor 290-291 um, um, din tratat. E vorba de o serie de acte juridice care prevăd recursul la uh, așa numitul sistem Omnibus 3. Am mai discutat la ședințele noastre președin, de comisie despre acest scrisoare și printr-o procedură scrisă ne-am pus de acord să ținem cont de un amendament important dorit de Ceabaori, în primul rând, care se îngrijora de termenul sau perioada um, de așteptare a cerută de Comisia Europeană până să își prezinte procedura de um, respectare a um, acestor condiții, mai ales că ne aflăm acum la sfârșitul mandatului. E vorba de trei acte legislative care sunt responsabilitatea noastră ca, și inițial nu am fost uh, Comisia noastră nu a fost uh, sesizată pentru aviz și doar cu ocazia examinării um, pachetului Omnibus 1 ne-am dat seama că avizul nostru uh, lipsea pentru Omnibus 3. Având în vedere Comisia Jurii votează astăzi, vă amintesc că cu acordul coordonatorilor am trimis deja Comisiei Jurii um, substanța acestei scrisări pentru a o integra în abordarea sa. Pe fond, în anexa 1, la propunere, Comisia propune o aliniere măsurilor PRAC prin acte delegate și uh, asta nu ne pune probleme. Iar în legătură cu anexa 2, Comisia propune o aliniere a acestor măsuri cu, uh, prin acte de executare și pe baza raportului SAER adoptat uh, la Comisia Jurii, considerăm că aceste tract trebuie um, aliniate prin acte delegate. Deci cerem ca toate punctele din anexa 2 să fie suprimate și incluse în anexa 1 pentru a beneficia de uh, regimul juridic al actelor delegate. Acestea fiind spuse, dacă Comisia Jurii dorește să aibă o abordare mai flexibilă în două, cele două cazuri, cu rezerva ca Comisia să confirme natura foarte tehnică a acestor puncte, e vorba de în format tehnic și de termene de transmitere a informațiilor, putem să ne reexaminăm poziția. Iată ce am transmis președintelor, președintelui Comisiei Jurii. Oricum, amintim poziția noastră în legătură cu durata delegării uh, prerogativele, maxim 5 ani, și solicitarea domnului Ori de a atrage atenția asupra nevoii de a evita suprapunerea examinării acestui text cu alegerile Parlamentului European și campania dinaintea acestor alegeri sau perioada imediat următoarelor. Și cerem ca în cazul în care Comisia Jurii, prin această procedură, uh, primește avize diferite de la alte comisii, dacă are loc o aliniere a regimurilor, cerem să fim și noi consultați. Aveți întrebări în legătură cu acest punct care, pentru care v-ați mobilizat? Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați. în această chestiune de procedură. La punctul 9 avem Vom vota această scrisoare puțin mai târziu. La punctul 9 examinăm un aviz uh, de transmis Comisiei pentru Transport. E vorba de o propunere de regulament care modifică regulamentul, un regulament al Consiliului din 29 martie 99 în legătură cu politica capacității flotelor comunitare în uh, navigarea pe apele interne pentru a promova transportul pe căile navigabile. Raportor este Iuta Steinrich și îi dau cuvântul pentru a ne comenta acest proiect de aviz. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut propunerea Comisiei. Am uh, discutat cu Comisia și cu organizațiile sindicale și federațiile profesionale un fond de rezervă de 35 de milioane de euro ar fi un lucru bun, uh, organizat cum s-a prevăzut și folosit. Nu a fost așa întotdeauna în trecut fac anumite propuneri în interesul întreprinderilor și a operatorilor independenți. Cred că ambele categorii trebuie să fie vizate în mod echitabil de acest fond. Mobilizarea flotei este importantă și este o pârghie importantă pentru îmbunătățirea situației socioprofesionale. Se pune și problema egalității, modul în care sunt tratați actorii mai ales în ceea ce privește dreptul la pensie anticipată. În al treilea rând, modernizarea pentru o mai bună protecție a mediului și pentru a asigura o securitate sporită. Eu cred că fondul trebuie să contribuie la aceste, acest obiectiv, mai ales în uh, calificarea și recalificarea echipajelor. Deci, modernizarea embarcațiunilor mici, calificarea și, în ultimul rând, publicitatea. Sunt uh, elemente importante. Am făcut deci o propunere um, în legătură cu informarea, în legătură cu aceste uh, tipuri de transport pentru ca oamenii să cunoască opțiunile disponibile. Deci trebuie să se lucreze cu um, casele de asigurări sociale, cu organizațiile profesionale și așa mai departe pentru ca toată lumea să își cunoască drepturile și oportunitățile. Fondul cred că trebuie folosit în interesul lucrătorilor și al întreprinderilor și în atribuirea fondurilor trebuie să se implice partenerii sociali. E nevoie de un dialog social pentru că partenerii sociali sunt uh, cei mai um, apropiați de realitatea de pe teren. Deci fac o serie de propuneri de amendamente. La articolul 1 propun ca statele membre să ia măsuri um, de a, în acord cu partenerii sociali. Prevăd și posibilitatea de a finanța acțiuni de informare în legătură cu reciclarea și um, pensionarea anticipată. Trebuie să putem finanța aceste acțiuni. În al doilea rând, la a doua liniuță, spun că membrii echipajelor trebuie să aibă posibilitatea de a se forma, de a se recicla, dar și eh, de a beneficia de, pensia anticipa, de pensionare anticipată. La treia liniuță spun că toți eh, membrii echipajelor trebuie să, folose, să fie mai bine calificați sau recalificați. În al patrulea rând, doresc să modificăm terminologia, pentru că aici avem o terminologie care se referă la întreprinderile cu maxim 3 embarcațiuni. Termenul folosit inițial, organizații, nu cred că este potrivit. Trebuie să vorbim despre partenerii sociali, pentru că e vorba de organizații profesionale. Trebuie să fie, să fie clar despre cine e vorba. Uh, Apoi, a cincea liniuță, ameliorarea condițiilor de muncă, care trebuie să fie însoțită de îmbunătățirea sănătății și securității la locul de muncă. Asta doresc să spună și Comisia în textul său, dar cred că sunt lucruri care nu erau suficient de clar spuse, de aceea eu am încercat să propun o formulare mai clară. Iată ce am propus și uh, voi urmări dezbaterea cu interes. Filip de Bacher. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc eh, doamne raportor pentru aceste mm, observații, pentru prezentarea raportului său. Eu cred că propunerea comisiei este bună. Acest fond de rezervă nu a fost folosit pentru uh, navigarea pe căile uh, navigabile interne. Uh, dar situația în sector este dificilă. Se navighează în continuare în ape tulburi. Dacă îmi pot permite să spun acest lucru și eu cred că trebuie să se pună accentul pe inovare, pe modernizare, pe o ecologizare a flotei și Comisia cred că face propuneri de lăudat. Propune să mizăm pe modernizarea navelor, dorește să încurajeze progresele tehnice și acesta e un lucru bun mijloacele pe care le avem la dispoziție sunt uh, foarte limitate, de aceea trebuie să se aleagă acțiunile de finanțat, nu trebuie să uh, exagerăm în unele direcții, trebuie să evităm derapajele. Trebuie, cred, să ne concentrăm pe priorități, să stabilim prioritățile și să investim în ceea ce considerăm important. Deci cheltuielile trebuie să fie țintite pe inovare, pe modernizare, pe ecologizare și um, pe actualizarea tehnică. Iată care sunt prioritățile care ne vor permite să avansăm rapid și cred că trebuie să se avanseze rapid în acest dosar pentru că nu mai avem mult timp și sper că încă în acest mandat va mai fi posibil să ajungem la un acord în primă lectură. Astfel vom avea o propunere țintită, bine cadrată, care ne va permite să um, acordăm fondurile ca fondurile să fie folosite cât mai repede în interesul navigației pe căile interne. Mulțumesc! Comisia dorește să intervină? Nu? Mai uh, cere altcineva cuvântul? Nu? Atunci dau din nou cuvântul doamnei raportor. Foarte pe scurt, o indicație către domnul de Bacăr. Mijloacele, până acum, n-au fost accesate din 99 uh, și trebuie să ne încadrăm în fixarea obiectivelor acestui regulament. E vorba de numărul navelor care activează în întreg spațiul intern și limitarea acestuia în vederea reglementării pieței. Trebuie să implementăm totul în așa fel încât să Uh, se țină cont de obiectiv. Obiectivul nostru ar trebui să fie ca uh, mijloacele să nu fie precare până acum, tocmai pentru că a fost, uh, a fost prea puțin clar, aceste mijloace nu au fost utilizate ca atare și acesta, de aceea vine acum acest regulament, tocmai în acest scop. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Mm, acum începe termenul de depunere a amendamentelor la acest proiect de aviz la care deja s-au depus 8 amendamente. Termenul de depunere a amendamentelor este până pe 7 ianuarie, ora 12, la prânz. Vom examina aceste amendamente pe 22-23 ianuarie și votul va avea loc pe 12-13 februarie. Comisia TRAN va vota va, va lucra um, conform unui calendar echivalent și va vota pe 20 februarie 2014 și în plenară se va vota în aprilie 2014. Într-adevăr, programul e încărcat. Am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 10. La punctul 10 trebuie să vă prezint liniile directoare pentru politicile de ocupare ale statelor membre. Dacă citiți textul Comisiei adresat Consiliului, acesta este foarte scurt, pentru că e vorba de o procedură strict formală. Chiar dacă vorbim despre linii directoare pentru ocupare, toată lumea și toată lumea își dă seama că aceste politici ar necesita o adaptare. Dar de la adoptarea liniilor directoare sub responsabilitatea lui Ceba Ori la începutul mandatului nostru, nostru nu facem decât să confirmăm în fiecare an regulile și liniile directoare anterioare. Coordonatorii la ședința din 11 septembrie au hotărât să aplicăm procedura simplificată pentru adoptarea acestui text și prevăzută de articolul 46.1 din regulament Și uh, acest articol dă președinției, după o primă discutare a propunerii, posibilitatea de a considera că propunerea este adoptată fără amendamente. Vă citesc regula 46.1 din regulament, în engleză, pentru că textul aici în engleză. Această regulă 46.1 indică dacă Uh, nu obiectează cel puțin o zecime din membrii, uh, președintele va uh, prezenta Parlamentului raport în care se aprobă propunerea. Noi, asta s-ar face în cazul nostru la plenara din februarie. Și condițiile pentru a obține majoritatea de 10%, adică 5 membri ai Comisiei Amplu, Termenul uh, pentru depunerea de amendamente poate să fie până pe 14 ianuarie 2014, ora 12 și dacă comisia noastră trebuie să discute amendamente, o va face uh, la ședința din 22 ianuarie 2014. Și raportul va fi adoptat de comisia noastră pe 23 ianuarie. Dacă nu sunt amendamente, textul va fi considerat adoptat. Vă amintesc că e vorba de aplicarea dispoziției articolului 148.2 din tratat, care duce la adoptarea acestor linii directoare. Dacă nu sunt obiecții la această procedură, vă propun să nici nu deschidem procedura de depunere a amendamentelor și să adoptăm uh, scrisoarea uh, peste câteva momente. Nu sunt obiecții, nu cere nimeni cuvântul, nu mă întreabă nimeni de ce în de ocupare, uh, de ce procedurile sunt atât de birocratice pe chestiuni legate de ocupare care nu sunt deloc în fază cu situația ocupării în statele membre ale Uniunii. Vă mulțumesc! Și am terminat și punctul 10. Dacă dorește cineva să spună ceva la diverse, are două minute pentru a o face. Euh, euh, Bun, cele două minute au trecut. Am calculat asta mental. Așa că vă propun să începem ședința noastră de vot. Acum, ca să vă aduceți aminte bine, având în vedere faptul că la punctul 10 nu au existat obiecții, noi considerăm, deci, în consecință, că liniile directoare, sau mă rog, decizia noastră în ceea ce privește aceste linii directoare, în favoarea politicilor pentru ocuparea ale statelor membre sunt astfel adoptate conform articolului 46 aliniat 1 al regulamentului nostru. Nous en venons au point și ajungem acum la punctul 11. Aveți cu toții cartela de vot la dumneavoastră. Și acum vom vota încheierea negocierilor, negocieri fructuoase cu Consiliul în ceea ce privește fondul de ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate. Vreau să indic faptul că, în paralel cu aceste negocieri, am cerut Comisiei Europene să pregătească o declarație în plen și deci să pregătească o explicație în ceea ce privește statutul magazinelor de alimente uh, sociale, magazine sociale cu alimente. Însă, deocamdată, se pare că această solicitare încă mai pune semne de întrebare, însă până la ședința plenară vom avea cu siguranță posibilitatea de a clarifica Uh, conținutul mesajului pe care domnul comisar îl va pronunța în plen. Acum, dacă nu sunt alte solicitări excepționale de înscriere la cuvânt, vă propun să supunem la vot în mod electronic uh, ansamblul rezultatelor acestor negocieri. S-a deschis votul. better and better again. Mariana Harkin, if you want to vote, you should... Doamna Harkin, dacă vreți să votați, cu cât mai repede, cu atât mai bine. But otherwise I can close the vote. Fără de care va trebui să închid votul. Monsieur Benamias. Am va la. Bun, și ne oprim aici. Foarte bine, a votat toată lumea. S-a închis votul. 32 de voturi exprimate, din care 30 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Felicităm pe doamna raportor Emar Costello și ansamblul echipei sale de negociatori. Acum, punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba despre scrisoarea pe care v-am prezentat-o. E o scrisoare pe care noi o trimitem Comisiei jurii în ceea ce privește pachetul Omnibus 3, referitor la adaptarea la articolele 290 și 291 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control. Vă propun să votăm în mod electronic, în așa fel încât toată lumea să își poată exprima punctul de vedere și astfel s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. A votat toată lumea, s-a închis votul. 34 voturi. 33 de voturi exprimate, 31 pentru, 2 împotriva și 0 abțineri. Iată că ajungem acum la punctul 13, iar la punctul 13 vom vota proiectul de raport în ceea ce privește raportul Solvit al Comisiei IMCO Aici avem un proiect de aviz redactat de domnul Martin Kastler. La liniatul 1, compromisul A, prezentat de cinci grupuri politice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După aliniatul 1, compromisul B, înaintat de aceleași cinci grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2, compromisul C, prezentat de aceleași cinci grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La aliniatul 3, compromisul D, aceleași cinci grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După aliniatul 3, amendamentul 13 al doamnei Antigonii Papadopoulou, două părți. Prima parte se supune la vot, prima parte, fără cuvintele synergy between Solvit and the respective administration for the better coordination of social security system. Cine este pentru această primă parte, fără aceste cuvinte? Pentru împotriva abțineri se adoptă. Cine este pentru adăugirea acestor cuvinte? Pentru împotriva abțineri se respingem. Acum, aliniatul 4. Compromisul E înaintat de cinci grupuri politice. Pentru împotriva țineri, se adoptă. Și acum, după aliniatul 4, avem compromisul J, înaintat de cinci grupuri politice. Pentru împotriva țineri, se adoptă. Aliniatul 5, compromisul F, aceleași cinci grupuri politice. Pentru împotriva țineri, se adoptă. După aliniatul 5, compromisul G, aceleași cinci grupuri politice. Pentru împotriva țineri, se adoptă. Aliniatul 6, compromisul H aceleași cinci grupuri politice pentru care au lucrat foarte bine și mult împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 7, compromisul I, aceleași cinci grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă și am terminat astfel cu votul amendamentelor. Se supune la vot ansamblul avizului, s-a deschis votul electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 de voturi exprimate, 35 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Îl felicităm pe domnul Kassler. Euh, Ajungem acum la punctul 15. E vorba de proiectul de aviz al comisiei noastre pentru Comisia TRAN referitor la un regulament în ceea ce privește accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor. E vorba de un proiect de aviz redactat de colegul nostru, Filip de Bacher. Acum, în ceea ce privește proiectul de aviz. De fapt, cred că discutăm aici despre proiectul de regulament, nu proiectul de aviz. Deci, e o solicitare de respingere a ansamblului propunerii de regulament, redactată sub forma amendamentului 6 înaintat de doamna Elizabeth Schroeter. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. A votat toată lumea. S-a închis votul. 37 de voturi exprimate, din care 18 pentru, 18 împotrivă, o abținere și uitați că aici se cheamă că suntem într-o încurcătură, deci se respinge. Și raportorul e fericit. Bun, ajungem acum la articolul 1, aliniatul 2, punctul C. Amendamentul 27, domnul Howitt, e un amendament de înlăturare unei părți din text. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se verifică, având în vedere votul precedent. Votul ouvert. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. Le... A votat toată lumea, s-a închis votul. 37 de voturi exprimate, din care 19 pentru, 18 împotrivă, 0 abține, se adoptă. Și deci, Articolul 1, aliniatul 2.c, se înlătura din text. Acum, articolul 1, aliniatul 2, D, amendamentul 28 a domnului Howitt, care cere de asemenea ca acesta să fie înlăturat din text. Cine este pentru, împotriva abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 pentru, 18 împotrivă, 0 abțineri, același vot, deci punctul D se înlătura din text. Acum, la punctul G, amendamentul 29 al domnului Howitt și amendamentul 30 al domnului Stenrock, amendamente identice care uh, vizează înlăturarea unei părți din text, și anume punctul G. Se supune la vot, vot electronic. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Același vot. Deci se adoptă cu 19 voturi pentru, 18 împotrivă, nicio abținere. Trecem la punctul următor. E vorba de punctul H. Tre avem aici amendamentul 31 al domnului Howitz, care de asemenea dorește să înlăture acest punct H din text. Se supune la vot în mod electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 19 voturi pentru, 18 împotriva, 0 abțineri, se adoptă și astfel punctul H se înlătură din text. Articolul 2, aliniatul 1, punctul 1, amendamentul 32 a domnului Jean-Pierre Audi. Nu e un amendament pentru a înlătura o parte din text, dar raportorul se opune acestui amendament. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă în mod clar. Deci punctul 1 al articolului 2 aliniatul 1 este astfel modificat. Acum, articolul 2 aliniatul 1 punctul 2 amendamentul 33 al domnului Howitt. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Articolul 2 aliniatul 1 punctul 14 amendamentul 34 Jean-Pierre Odi. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Articolul 2 aliniatul 1 punctul după punctul 18a, amendamentul 35 a domnului Howe, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 4, aliniatul 1, 30, amendamentul 36, doamna Steinrock, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 4, aliniatul 2, partea introductivă, amendamentul 37, doamna Schroeter, cine este pentru, împotriva, abțineri, vom verifica în mod electronic la amendamentul 37. S-a deschis votul a votat toată lumea, s-a închis votul. 19 voturi pentru, 18 împotrivă, 0 abțineri. Deci, majoritatea aceasta e foarte la modă și astfel se adoptă. Bun. Articolul 4, aliniatul 2, punctul A, amendamentul 38. Doamna Schroter, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 4, aliniatul 2, punctul C, amendamentul 39. Schroter Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40 al domnului Bach, compatibil cu 39, se supune la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 4, aliniatul 2, punctul D, A, compromisul D, A, înaintat de patru grupuri politice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 4, aliniatul 3, amendamentul 44, înaintat de Sergio Paolo și Francesco Silvestris. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica. Cred că se adoptă, dar s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 de voturi pentru, 16 împotrivă, într-adevăr se adoptă. Acum articolul 5, aliniatul 2, sub aliniatul 2A, amendamentul 45, doamna Schroter, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 6, aliniatul 1, punctul B, a, amendamentul 46, Howitz, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 7, aliniatul 2, amendamentul 47 nu este admisibil, ca și 48, ca și 49, ca și 50 și 51. Și iată că ajungem la articolul 8, aliniatul 1.a, amendamentul 52, Elizabeth Schroeter. Raportorul este pentru. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 8, aliniatul 1.c, amendamentul 53, Richard Hoy. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 nu este admisibil și deci articolul 8, aliniatul 6, amendamentul 55, Richard Howitt, pentru a înlătura o parte din text. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. Apoi, nu e nevoie de verificare, domnule Howitt. Bun, trecem. Nu, nu avem nevoie. Da, pot verifica dar să vedeți că o să am eu dreptate. Yes, yes, I know you want to, to, to have the figure to find out. Da, știu că noastră vreți cifrele ca să știți exact ce și cum. Bun, s-a deschis votul atunci. Monde a pu A votat toată lumea. S-a închis votul. 14 pentru, 23 împotriva, o abținere și fără niciun fel de surpriză, amendamentul 55 nu este adoptat. Se respinge. Acum. Acum, amendamentul oral nu poate fi votat dacă amendamentul 55 se adoptă, dar am în vedere că a fost respins, atunci putem vota amendamentul oral. Se supune la vot? Dar mai întâi aș dori să știu, se opune cineva acestui amendament oral din partea domnului Richard Howard? Nu. Bun, se supune la vot amendamentul oral înaintat de domnul Howitt. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că se adoptă. Dar vrea domnul Howitt să verificăm? Și am impresia că vrea. Bun, verificăm. În mod electronic s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 7 împotrivă, 0 abțineri, deci acest amendament este în mod clar adoptat. În schimb, amendamentul 56 al domnului Bach în consecință devine caduc și atunci ajungem la articolul 10, aliniatul 1, compromisul E înaintat de 5 ca patru grupuri politice, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Acum, articolul 10, aliniatul 2, compromisul EA, înaintat de trei grupuri politice pentru împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 10, aliniatul 3, amendamentul 64 a doamnei Steinuc pentru împotriva abțineri, se adoptă. Articolul Amendamentul 65 a domnului Howitt, compatibil cu 64. Cine este pentru? Împotriva abțineri? se adoptă. Acum, amendamentul 66 al doamnei Steinruck pentru, împotriva, abțineri, vom verifica. Verificăm electronic 66. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 voturi pentru, 19 împotrivă și deci nu se adoptă. Se respinge. Articolul 11, amendamentul 67 a domnului Howitt. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Capitolul 2. A. Nou. Amendamentul 68 al domnului Howitt. Pe, raportor este împotrivă. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Articolul 12, aliniatul 3, amendamentul 69, Jean-Pierre Odi, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Articolul 12, al, după aliniatul 7, amendamentul 70, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se respinge respinge. Articolul 15, aliniatul 1, amendamentul 71, doamna Schroeter pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Articolul 16, a, verificăm la amendamentul 71. Da, avem nevoie de cadou de Crăciun, așa că verificăm absolut tot. A votat toată lumea? S-a închis votul. 19 voturi pentru, 19 împotrivă și uite că aveați dreptate să cereți o verificare și aveam și o dreptate când am spus că e respins. Bun, articolul 16, aliniatul 1, partea introductivă, compromisul F înaintea de patru grupuri politice pentru intervenție fără microfon în sală. Doamna președinte, cred că situația ar fi fost și mai uh, proastă. Bun, compromisul F înaintat de patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 16, aliniatul 1, după punctul C, un amendament. Amendamentul 75, doamna Steinruck. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, dar vreau, cu mare, cu, da, vreau să verific dacă autorul cere. Deci verificăm amendamentul 75. Le vot est ouvert. S-a deschis votul, a votat toată lumea. Mie îmi se pare în mod clar adoptat. 32 de voturi pentru, 7 împotrivă, 0 abțineri. Păi, uitați că s-a schimbat votul, deci verificarea e utilă și se adoptă în mod clar. Acum, Articolul 16, aliniatul 1, amendamentul 76, domnul Bach, pentru împotriva abțineri, se adoptă în mod clar. Articolul 17, amendamentul 77, Howitt este inadmisibil, ca și amendamentul oral, de altfel, același autor, ca și 78, ca și 79, ca și 80. Și iată că ajungem acum la considerente. Considerentul 5, amendamentul 1, prezentat de raportor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, după considerentul 5, pentru, împotriva, abține se verifică la amendamentul 2, considerentul 5A. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 de voturi pentru, 18 împotriva, 0 abțineri, se adoptă. Considerentul 6, amendamentul 7, domnul Howitt, cine este pentru? împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 7, amendament de compromis A, înaintat de patru grupuri politice, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem acum la considerentul 7, amendamentul 10, domnul Howitz. Cine este pentru, împotriva abțineri, vom verifica. Verificăm la amendamentul 10, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 de voturi pentru, 15 împotrivă, 0 abțineri și deci în mod clar se adoptă. Bun, după considerentul 9, amendamentul 11, același autor, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi, amendamentul 12 devine caduc și ajungem la 14, compromisul B, înaintea de patru grupuri politice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 19, amendamentul de compromis C, înaintea de trei grupuri politice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi, amendamentul 19, George Bach, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, inadmisibil și se supune la vot amendamentul 21, Howitt, cine este pentru, pentru, împotriva abțineri, pentru, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, amendamentul 22 al aceluiași autor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, inadmisibil, așa că supunem la vot amendamentul de compromis D la considerentul 31, patru grupuri politice, pentru împotrivă abține se adoptă. Și acum amendamentul 26 al domnului Odin nu este admisibil, așa că supunem la vot ansamblul proiectului de aviz, vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 0 abțineri. Bun. Deci bănuiesc că raportorul nostru nu e fericit 100%, ci pe jumătate, nu? Dar vă felicităm totuși. Acum, iată că ajungem la punctul 16. E vorba de votul referitor la avizul redactat pentru comisiile ENVI și ITRE, care sunt comisii asociate, în ceea ce privește un proiect sur un rapport d'initiative. E vorba de un raport de inițiativă în legătură cu cadrul pentru politicile de climă și energie la orizontul anului 2030. Aliniatul 1, compromisul A, din partea a patru grupuri, cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. După aliniatul 1, amendamentul 3, Christensen, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4, Cliveti, pentru împotriva abținerii. Se adoptă amendamentul 5, Crețman, pentru împotriva abținerii. cine pentru? Cine este pentru amendamentul 5? împotriva abținerii. Verificăm. Verificare, vot electronic pentru amendamentul 5. Să deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Amendamentul 5 se adoptă. După aliniatul uh, 1, uh, amendamentul 6 Christensen se adoptă, amendamentul 7 Cliveti pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 Cliveti cu un amendament oral. Nu se opune nimeni amendamentului oral. Atunci votăm astfel modificat cine e pentru amendamentul 8, împotrivă, abțineri Încă o dată, cine este pentru amendamentul 8 astfel modificat? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După aliniatul 1, amendamentul 9, Cliveti, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 2, compromisul B, din partea 4 grupuri, pentru împotriva abțineri, se adoptă. După aliniatul 2, amendamentul 12, Christensen, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 3, amendatul compromis C. Cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 3, amendamentul 16, Crețman pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 4, compromisul D, 4, 3 grupuri pentru, împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 4, amendamentul 19, Cliveti, în două părți, la solicitarea PP-ului. Votăm prima parte de la is the necessity până la incentive sectors. Cine este pentru această prima parte? Împotrivă, abțineri, se respinge. Înțeleg că a doua parte are un sens, deci o votăm pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 nu va fi votat. În schimb, la liniatul 5 avem un compromis E din partea 3 grupuri pentru împotriva abțineri se adoptă. După liniatul 6, amendamentul 25 Cliveti pentru împotriva abțineri se adoptă și acum votăm întreaga propunere, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 39 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Notre euh, vote suivant. Votul următor este ultimul din această după masă, la punctul 17. Deci la punctul 17 e vorba de amendamente asupra cărora am căzut de acord de la coordonator pe care le-am dezbătut cu această cauză. E vorba de raportul de inițiativă al Comisiei FAM privind egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2012. Cred că considerăm astfel, că ă, acționăm astfel pentru că avem constrângeri de timp. Nu, pentru că am decis să nu pregătim un aviz formal, doar amendamente care vor fi depuse în numele nostru direct la Comisia FAM. Aliniatul 1. După acest aliniat avem un amendament 3, Cliveti. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 2, amendamentul 4, Cliveti pentru împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 3, amendamentul 5, Cliveti pentru împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 3, amendamentul 6, Cliveti cu o solicitare de vot separat, vot pe părți din partea ALDE, prima parte de la Notes până la Developments. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. A doua parte, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 4, amendamentul 7, Clodet Baldachino pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După alineatul 4, amendamentul 8, Cliveti, în două, pot în două părți. Prima parte, la solicitarea grupului ALDE, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După liniatul 4, amendamentul 9, Cliveti, pentru, împotrivă. Împotrivă, cine pentru? Cine împotrivă, mă scuzați, abțineri, se respinge.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 al amendamentului 15, cu excepția frazei Deci avem două părți. Prima parte. Tot textul fără fraza to recognize the added value of women in their workplaces and și PPE-ul uh, propune un amendament oral. Există um, persoane care se opun acestui amendament oral? Nu. Deci votăm. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Cine este pentru adăugarea cuvintelor respective? Pentru împotriva abțineri se respinge. După liniatul 6, amendamentul 16 Baldachino pentru împotriva țineri se adoptă, 17 pentru, împotriva țineri se adoptă, 18 pentru, împotriva țineri se respinge, 19 pentru, împotriva țineri se respinge, aliniatul 10, amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, la considerentul C, C amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. După considerentul F, amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Deci vom transmite Comisiei FAM aceste amendamente și am terminat voturile. Și trecem la punctul 19. Discutăm raportul de inițiativă de anchetă în legătură cu rolul și activitățile Troicăi, formată din Banca Centrală Europeană, Comisie și FMI, în țările din programul zonei eh, euro. E un raport pentru care raportor este domnul Alejandro Sercas. Și știți că am cerut să fim comisie asociată cu Comisia Econ, care se ocupă de un raport, deci, pe același subiect, dar conferința președinților, la reuniunea sa din 12 decembrie, nu a aprobat, nu a, ne-a permis să fim asociați, să fim comisie asociată, dar ne-a autorizat să pregătim în paralel un raport de inițiativă pe același subiect. Deci, iată, Sub forma unui raport de inițiativă abordăm această chestiune și are cuvântul acum domnul raportor Alejandro Cercas. Mulțumesc, doamna președintă. Cum Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum a spus și dumneavoastră, iată că avem acum posibilitatea să redactăm un raport din proprie inițiativă, dar în ședința în aceasta după amiază am hotărât împreună cu raportorii din umbră că în loc să uh, lansăm această procedură, să utilizăm documentul pe care eu l-am pregătit ca și aviz pentru Comisia ECON și să-l completăm în mod logic, pentru că acolo lipsește un capitol referitor la legislația care în momentul de față este în curs de pregătire și va fi trimis tuturor membrilor în așa fel încât să se poată face amendamente. Și ne dorim ca raportul acesta să aibă o dimensiune mai largă. Toți membrii, în principiu, au uh, participat la deci, două ședințe de briefing și au obținut deja toată documentația în ceea ce privește acest uh, program. Și sperăm uh, până la începutul anului viitor să putem beneficia și de patru studii de conținut în ceea ce privește fiecare stat membru. Și iată, aceasta este raportul, aceasta este procedura pe care vom urma și în cadrul lucrărilor noastre e clar că aici suntem limitați, având în vedere dimensiunea socială și ocuparea. Însă nu ne vom lansa neapărat în, uh, în aspecte economice și uh, aspectul interinstituțional, pentru că va exista un uh, raport din partea Comisiei Econ și un aviz din partea AFCO. Deci noi ne vom consacra doar în în mod exclusiv doar temelor de excluziune socială și ocupare. Pe de altă parte, în domeniul nostru de aplicare, care este destul de limitat, ne referim doar la patru țări care se află sub aceste programe de ajustare economică, Grecia, Portugalia, Cipru și Irlanda. În schimb, nu vom analiza în acest raport celelalte patru țări care de asemenea au avut memorandumuri de înțelegere, cum ar fi România, Spania, Ungaria și Letonia, pentru că uh, pe de o parte, programul din Spania este pur și simplu doar un program de asistență pentru sprijin pentru programul fina, uh, sectorul financiar, iar celelalte țări nu fac parte din zona euro și au avut programe de sprijin pentru uh, balanța lor de plăți. Și este clar că este vorba de intervenții extrem de diferite. Deci vom vorbi doar de acele patru țări care au avut o intervenție asemănătoare. Acum, pe de altă parte, iată că am intrat deja în subiectul pe, uh, pe care îl discutăm pe fond, documentul meu conține trei părți. Prima parte în care evocăm faptele, și mie mi se pare că faptele nu pot fi discutate în ceea ce privește obligațiile legale care reies din tratatele noastre, dar și din tratatele internaționale pe care, la care Uniunea Europeană este parte semnatară. Și în acest sens, este evident, trebuie să ținem seama de Carta Socială Europeană a Consiliului Europei, pentru că aceasta a fost foarte dezbătută și cu siguranță vor mai fi dezbate pe această temă și pe viitor în ceea ce privește felul în care se aplică această Carta Socială Europeană și toate obligațiile pe care le avem ținând seama de Organizația Internațională a Muncii. În a doua parte a raportului analizez tot fapte, fapte și realități. Trebuie să vedem care sunt consecințele și m-am limitat doar la consecințele în ceea ce privește acele ținte fixate în strategia Europa 2020. Ținte cunoscute și care sunt de fapt o adevărată doctrină a Parlamentului nostru. Deci nu m-am referit și la alte evenimente care ar fi putut apărea. Deci m-am referit la cele ținte fixate în strategia 2020 referitor la ocupare, referitor la sărăcie, referitor la dialog social. Și să vedem ce anume s-a întâmplat prin aceste programe comparativ cu aceste ținte fixate în strategia Europa 2020. Și la final avem și recomandări. Acum, în ceea ce privește obligațiile, evident, aveți textul înscris, dar mi se pare foarte clar faptul că trebuie să analizăm aceste obligații. Obligație, de fapt, ce înseamnă? Că trebuie să realizezi ceva. Da? Sunt obligații care revin Uniunii Europene și trebuie să vedem dacă acestea au fost îndeplinite, da sau nu și pentru a nu uh, ajunge într-un impas și pentru a nu ajunge într-o situație imposibilă, trebuie să analizăm articolul 9 și anume acela care spune că toate acțiunile și politicile Uniunii Europene trebuie să îndeplinească cerințele următoare, și anume să promoveze locurile de muncă, să lupte împotriva excluziunii sociale și să protejeze drepturile omului. Iată, e o obligație pe care trebuie să o analizăm și trebuie să vedem dacă Troica și mandatul Troicii, la un moment dat, a luat în considerare și aceste aspecte. Pentru că, așa cum am spus, e clar că ele nu pot fi uitate. Pe de altă parte, mai avem și articolul 6 și articolul 151 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, conform cărora noi trebuie să respectăm drepturile fundamentale prevăzute în Carta Socială Europeană. Și în articolul 2 și 3, acesta spune că acestea fac parte, au aceeași valoare, aceeași preponderență ca și tratatul. Și deci încercăm să vedem ce anume s-a întâmplat cu toate aceste mandate obținute de Troica Europeană în acest sens și, de asemenea, trebuie să analizăm și felul în care s-a respectat Carta de Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Și doresc să amintesc faptul că e vorba de convenții colective de lucru, e vorba de articolul 30, protecția în cazul în care există um, disponibilizări, apoi sistemul de asigurări sociale și la 34 uh, pragul de sărăcie și la 35 serviciile sociale de interes economic general. Deci, în fond, analizăm ce anume spun tratatele pe de o parte, care sunt obligațiile noastre internaționale pe de altă parte și de ce anume a ținut sau n-a ținut minte, uh, a ținut uh, seama uh, troică. Evident, aici sunt și considerente politice. Trebuie să analizăm în Comisia noastră de ocupare ce s-a întâmplat cu strategia 2020, dacă aceasta a fost reluată sau a fost uitată de uh, Troica în mandatul său. Nivelul de ocupare, rezultatul luptei împotriva sărăciei, lupta împotriva abandonului școlar și așa mai departe, dialogul social. Și cred că, în concluzie, cel puțin asta spun eu în raportul meu, că putem deplânge faptul că au fost uitate aceste obligații, nu a existat niciun fel de analiză prealabilă pentru a vedea în ce fel aceste obligații pot fi respectate, deși sunt obligații ale statelor membre, și cred eu, de asemenea, că au fost evaluate în mod negativ consecințele unor astfel de decizii, pentru că nu există niciun fel de consultări cu celelalte uh, instituții. Nu au fost consultări cu Comitetul Economic și Social, nu s-a consultat Comitetul Regiunilor, deși acest lucru este prevăzut, dar, de asemenea, nu s-a cerut nici avizul Comisiei noastre de ocupare și nici uh, uh, Comisiei care se ocupă de afaceri sociale. Deci cei care au stabilit mandatul s-au comportat ca și cum nimeni altcineva nu mai exista pe această lume. Și consecințele sunt dramatice. Și astfel voi încheia. Dramatice în ceea ce privește ocuparea. Nu am obținut rezultatele scontate, ci mai degrabă am putea spune că s-a distrus locuri de muncă în ultimii trei ani și putem spune că ajungem la o cifră de 15% din locurile de muncă disponibile. Deci, uh, strategia UE 2020 prevede să creăm locuri de muncă, dar, de fapt, noi am distrus peste un milion de locuri de muncă în aceste patru țări. Șomajul este imens aproape s-a dublat rata de șomaj. Și acest lucru este dramatic. Uitați-vă la, la rata de șomaj în rândul tinerilor, mai ales într-o țară precum Grecia. Și situații dramatice în ceea ce privește anumite categorii de vârstă uh, și în ceea ce privește categoriile mai vulnerabile, cum ar fi femeile, cum ar fi imigra- cei care sunt imigranți și așa mai departe. Și în fond s-a s-a, periclitat piața muncii pentru că foarte mulți lucrători au fost astfel puși într-o situație dificilă. Apoi, evident, cifrele în ceea ce privește sărăcia și pragul de sărăcie, există un raport aici în Parlament care ilustrează acest lucru, sărăcia a crescut, a crescut ine, au crescut inegalitățile sociale și acest lucru afectează în mod dramatic uh, copiii pentru că riscul de sărăcie și rata de sărăcie a crescut cu 10 puncte în rândul uh, copiilor. În așa fel încât Consiliul Europei a condamnat anumite din programele noastre, având în vedere rezultatele lamentabile pe care le-am obținut și care încalcă articolul 12 al cartei și articolul 4 al protocolului aferent. Și Singurul domeniu în care am obținut rezultate bune este abandonul școlar. E clar că acesta a scăzut. Și există un număr sporit de tineri care continuă studiile, da? Și care se află în sectorul, cum ar veni, de învățământ uh, terț. E bine că avem aceste cifre mai bune, e clar că avem nevoie de mână de lucru în acest sector de activitate uh, terțiar și e clar că ne bucurăm de faptul că există această obligativitate de școlarizare. Însă, în mod sistematic, putem spune că s-au distrus anumite structuri de dialog social în aceste patru țări. S-au distrus total, în așa fel încât uh, anumite misiuni din partea Organizației Internaționale a Muncii au subliniat acest lucru și au spus că mandatul Troicii distruge în mod sistematic aceste posibilități de dialog social. Și în final, doamna președinte, aș mai avea un al patrulea și ultim capitol, și anume recomandările. Recomandări foarte simple. Cerem comisiei să vadă exact, să aducă, să facă lumină asupra ceea ce s-a întâmplat. Știm care e situația financiară, știm care e situația macroeconomică, însă în literatura europeană nu avem nimic în ceea ce privește victimele acestei distrugeri sociale din ultimii trei ani. Deci, Asta putem cel puțin să facem, să cerem Comisiei Europene o evaluare riguroasă, să știm ce s-a întâmplat. Asta încercăm să facem noi aici, în mod logic, nu? Deci, asta trebuie să o facă și Comisia. Comisia are suficientă capacitate tehnice, tehnică pentru a face acest lucru, pentru a ști ce s-a întâmplat în aceste țări și că, care e situația cu strategia UE 2020. Apoi, dacă va reieși un lucru clar și anume că a, această intervenție, a, ceva asemănător cu îngrijiri paliative, mai ales în ceea ce privește sistemul de protecție socială, e bine, evident că va trebui să ajutăm atunci Comisia să ia măsurile ce se impun și să lansăm anumite programe pentru a uh, sprijini din punct de vedere financiar, pentru a sprijini balanța de plăți, pentru a sprijini acele țări europene care au avut de suferit din cauza acestor politici de austeritate și să rezolvăm măcar acele cazuri dramatice acolo unde s-a distrus, uh, s-a distrus tot dialogul social și uh, Ceea ce mai trebuie să mai recomandăm, mai mult decât atât, este ca pe viitor să nu mai avem o astfel de troică, cu astfel de mandat. Deci noi Trebuie să vedem care sunt competențele ce ne revin nouă în virtutea tratatelor. Și e clar că avem la dispoziție anumite instrumente comunitare. Dacă e nevoie de fonduri, fonduri care trebuie să fie alocate în mod democratic, cu o viziune, cu, cu un punct de vedere exprimat de către Parlamentul European, să avem un răspuns, un adevărat răspuns european uh, și nu numai interguvernamental, în așa fel încât, plecând de la ceea ce am cunoscut în trecut, să avem pe viitor un răspuns diferit și să nu uităm, de asemenea, nici Carta Drepturilor Fundamentale în Europa, să nu uităm 50 de ani de istorie europeană Europeană. E foarte important să salvăm economia, să salvăm sistemul financiar, dar cel mai important este să, lansăm, să salvăm oamenii, să salvăm tinerii care reprezintă viitorul nostru al tuturor. Iată, acesta este conținutul raportului meu. Eu nu pretind că aici vom rezolva prin acest raport totul. Sinteza e, mă rog, foarte succintă. Sunt doar patru pagini. Raportul e destul de scurt, dar cu contribuția tuturor colegilor și colegelor prin amendamente. Cu siguranță vom reuși să găsim amendamente de compromis în așa fel încât să avem din partea comisiei noastre o viziune completă o, o viziune care să vină și să suplimenteze ceea ce va face Comisia AFCO. Așa că sper că mă pot bizui pe sprijinul dumneavoastră să putem uh, face în așa fel încât mai, mai bine mai târziu decât niciodată să ajungem să rezolvăm aceste dificultăți. Mulțumesc! Uh, merci beaucoup. Alors, je... Mulțumesc. Acum dau cuvântul colegilor. Dau mai întâi cuvântul raportorilor din umbră, doamna Bastos, apoi Marian Harkin, Regina Bastos. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegul Alejandro Sercas pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Prezentarea acestui raport important privind funcționarea sau acțiunile troicăi în țările semnatarele memorandumului de înțelegere, țările din program. Vorbește despre sinergii în mod organizat, vorbește despre ceea ce s-a întâmplat la țările care au semnat o înțelegere cu Troica, analizează consecințele în relație cu obiectivele principale ale strategiei UE 2020 și nu cred că există dezacorduri majore în legătură cu structura acestui raport de inițiativă, nici în legătură cu ceea ce a făcut Comisia ECON care a lucrat pe altă structură, pe structură diferită. Eu cred că trebuie să ținem cont de faptul că raportul inițiativă al comisiei noastre se limitează la domeniul nostru, adică ocupare și afaceri sociale, care include lupta împotriva sărăciei, abandonul școlar și șomajul tinerilor. Deci trebuie să fim atenți la modul în care Troica este văzută în țările în care a intervenit um, în termeni economici, financiari și cred că trebuie să menționăm toate aceste aspecte în raport. Trebuie să se țină cont de situația din aceste țări în momentul în care au făcut uh, obiectul uh, acestei intervenții, um, situație care a făcut guvernele de la putere de atunci să ceară intervenția troică. E o situație financiară care a dus la solicitarea creditelor uh, pe care le-a dat troica țărilor care au semnat acordurile deci trebuie să vedem care a fost punctul de plecare. și anume faptul că era nevoie de reforme în domeniul muncii pentru ca situația să devină din nou viabilă. Și trebuie să ne gândim care ar fi fost consecințele lipsei de um, intervenție a Troicăi sau care ar fi fost alternativele la intervenția Troicăi, ce alte acțiuni ar fi fost posibile altele decât uh, cele cerute. Ar fi putut acționa altcineva în loc? E mai ușor să evaluăm situația a posteriori, pentru că memorandumul aplicat de cele trei organisme, femeiul, comisia și Banca Centrală Europeană au impus anumite măsuri sau au căzut de acord asupra anumitor măsuri cu țările în care au intervenit. Trebuie să analizăm consecințele și ajustările care ar mai putea fi încă propuse. Nu trebuie să considerăm că poziția este definitivă și că anume că instituțiile nu vor trebui să intervină din nou sau că nu va trebui să mai uh, ofere încă uh, asistență financiară pentru ca a face aceste țări din nou guvernabile deci, aici, viabilitatea sistemului e în joc. Întrebarea este ce alternative au existat sau există? pentru um, a pune în aplicare mesajul uh, principal al acestor memorandumuri de înțelegere. Econ are o structură care implică și vizite în țările respective una dintre aceste vizite va avea loc în Portugalia la începutul anului viitor și se vor organiza și audieri cu experți, o audiere organizată de comisia noastră la începutul anului viitor, experți uh, aleși de grupurile politice. Mă întreb dacă nu ar trebui să ne gândim să adăugăm și uh, activități propuse de noi la cele prevăzute de Econ. De exemplu, vizite în statele membre care fac obiectul acestor intervenții trebuie să se facă cu, și cu participarea unor colegi din comisia noastră. În concluzie, e important să se analizeze nu doar consecințele, ci și contextul dacă dorim să înțelegem care este nivelul sărăciei, nivelul nevoilor țărilor uh, uh, care au făcut subiectul uh, intervențiilor, care a dus la nevoia de a face apel la Troică. Mulțumesc! Are cuvântul acum Marian Harkin și apoi domnul Zuber. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului foarte pe scurt pentru că mai am multe de făcut la acest raport, în ciuda faptului că vin dintr-o țară care a avut președinția Troicăi și uh, duminica trecută um, am, uh, am, uh, am fost foarte ocupată, mai, mai am multe de făcut, dar câteva observații imediat. Preciez faptul că raportul a pornit de la tratate la diferite articole din tratate și de la modul în care acestea trebuie să fie baza pe care construim politicile europene. Mai ales articolul 9, și pentru că, așa cum am spus adineaur și mai spun o dată, sunt probabil singura deputată care a avut uh, ocazia de a convinge cetățenii irlandezi să voteze pentru tratatul de la Lisabona și uh, unul dintre principalele motive pentru care le-am spus că trebuie să voteze pentru a fost articolul 9. Pentru mine e foarte interesant să văd că promisiunea pe care le-am făcut-o se concretizează. Deci e un lucru foarte bun că s-a pornit de la acest cadru. Apoi, înțeleg ce spun colegii în legătură cu faptul că trebuie să rămânem în limitele competințelor noastre, am înțeles asta, dar bineînțeles în cadrul strategiei 2020, multe din obiectivele principale se află parțial sau total în competențele noastre și asta ne permite să nu pornim de la zero, ci să avem standarde, să măsurăm ce s-a întâmplat și față de obiectivele noastre și să comparăm cu ce se întâmplă în alte state membre. Încă o dată, așa cum a spus raportorul, doar la nivelul ambadonului școlar nu există un uh, uh, rezultat negativ. De ce? Pentru că oamenii rămân în școli pentru că nu-și găsesc un loc de lucru. Și în Irlanda mulți părăsesc țara. Știu că trebuie, eh, am înțeles că trebuie să analizăm punctul de la care am plecat. Situația este diferită în diferite state membre. Încă o dată, nu doresc să mă limitez eh, la cazul Irlandei, dar um, rata datorii față de PIB era 30%. Alte țări au, pornit, au pornit din altă, de la altă realitate și trebuie să ne gândim care ar fi fost Uh, situația dacă Troica nu ar fi intervenit. Nu sunt sigură că trebuie să analizăm asta, nu putem ignora asta. Apreciez, deci, și această intervenție. Și, în fine, sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul și anume că comisarul Andor face unele declarații destul de ferme în momentul de față. Când e vorba de activitățile troicăi, un lucru pe care s-a concentrat troica au fost reformele pieței muncii și comisarul Andor a spus că ne concentrăm mai mult asupra acestora și nu asupra politicii de ocupare. Și dacă tragem învățăminte din toate aceste evenimente, și spunem, iată, acestea sunt rezultatele la care s-a ajuns până acum, dorim să continuăm pe această cale, dorim aceleași măsuri să se aplice în continuare? Una este să ne exprimăm avizul, să facem un raport și alta este să influențăm ceva. Deci contează, um, facem vreo diferență sau vorbim uh, cu noi înșine. Oricum, mulțumesc raportorului. Ines Suber și apoi Edith Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. Ah, eu quero, em primeiro lugar, saudar o relator. Ah, Mulțumesc. În primul rând, vreau să felicit raportorul, să-i spun că e o bună bază de lucru. Suntem în mare parte de acord cu diagnosticul făcut de raportor. Sigur că vom face contribuții pentru a aprofunda această bază de pornire. Sunt raportor din umbră, din partea GUE, dar sunt și portugheză și fără doar și poate că acest lucru va influența contribuției pe care le voi aduce la acest text. Am experiență proprie și îi am în spate și pe alegătorii uh, pe care îi reprezint și la care mă gândesc. Din punct de vedere politic, putem să spunem că mm, astăzi Portugalia într-o mare recesiune, șomajul e la un milion și jumătate de cetățeni. Sărăcia e problematică. Nivelul investițiilor sim, este similar cu cel uh, din anii 50. În ciuda efortului pe care îl facem de a separa chestiunile de ocupare de economie, vedem că aceste lucruri rămân în cele din urmă interconectate și pentru noi va fi greu să facem o distinție clară. În ceea ce privește problemele sociale și de ocupare, cred că întrebarea cea mai semnificativă se referă la exploatarea continuă a lucrătorilor și uh, îngrădirea drepturilor pe care ei uh, le-au dobândit. Până în 2014, bugetul de stat trebuie să reducă 4,4 miliarde de dolari. Asta s-a negociat cu Troica pentru lucrători. Asta va însemna salarii reduse în sectorul public. Probleme la pensionare, probleme cu serviciile de sănătate, de cultură și de educație, probleme la nivelul autorităților locale. În același timp, milioane de oameni sunt uh, uh, trimiși în tot felul de contracte de tip uh, parteneriat public-privat în care se angajează statul. Și mai e un lucru important care e menționat aici și care se referă la reducerea drepturilor colective de negociere. Pentru că chiar dacă nu reduci salariile, prin faptul că intervii la acest nivel, salariile vor fi afectate. Șomajul întotdeauna pune presiune pe nivelul salarizării. Și când șomajul e exacerbat, apar probleme. Statisticile sunt manipulate în ziua de azi. Noi știm că migrația influențează tendințele și statisticile din domeniul ocupării. În Portugalia, în 2013, mai bine de 130.000 de lucrători au părăsit uh, țara și mai e un element strâns legat de sărăcie, faptul că Portugalia este țara cu cel de-al treilea, cel mai mic nivel de consum și putere de consum uh, în Europa. Acest lucru iarăși uh, sporește sărăcia. Și mai e și încă o chestiune economică ce are impact asupra lucrătorilor. Noi în Portugalia vedem că s-a privatizat uh, poșta, se privatizat serviciile poștale. Există un memorandum de înțelegere, cum că și compania aeriană națională trebuie privatizată și, evident, se vor pierde locuri de muncă. Deci nu știu unde se va discuta și despre legitimitatea democratică a Troicăi sau legitimitatea Troicăi de a impune niște politici care uh, merg dincolo de corpurile alese democratic și de vocea poporului. Am înțeles că aceste lucruri țin mai degrabă de AFCO. În concluzie, vreau doar să vă spun că sunt de acord că în această situație, logica troicăi, adică logica femeii, s-a aplicat în Ecuador și Argentina fără niciun fel de uh, refacere economică, în momentul în care s-a retras femeul. Și așa că putem să conchidem că acea, această logică se aplică întotdeauna cu același rezultat, ce anume unul prost. Uniunea Europeană ar trebui să ajute țările aflate la ananghie prin renegocierea datoriei. A devenit foarte clar acest lucru. Cred că datoria ar trebui indexată la rata creșterii. Dacă nu, o țară nu va fi în măsură să Uh, își revină, se va adânci și mai mult în criză. Nu știu eu multe de, din economie, dar această relație direct proporțională pare cât se poate de evidentă. Mulțumesc. Mm, Edith Estrela, puis... Edith Estrela. Edith Estrela. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu também quero começar por felicitar o... Mulțumesc. Vreau să felicit uh, raportorul pentru că eu cred că se descurcă de minune, îi împărtășesc uh, grijile și cred că aspectul social întotdeauna trebuie să fie un lucru fundamental într-un raport de acest gen. Nu avem cum să evaluăm consecințele programelor uh, de intervenție prin Troica fără să ținem cont de dimensiunea socială. De fapt, principiul statului bunăstării ne impune să ne gândim și la consecințe Deja colegii au menționat uh, sărăcia exacerbată și sporirea inegalităților sociale, precum și rata crescândă a șomajului în rândul tinerilor. Pe această cale aș vrea să mai menționez un lucru. Clasa mijlocie a fost atacată. Clasa mijlocie a fost uh, sacrificată enorm. Politicile adoptate de guvern cu sau fără troica au afectat această clasă. Observatorilor poate nu le este în clar, dar oricum oamenii resimt consecințele. Se pune întrebarea cât vine de la troica, cât vine uh, din determinarea și îndârjirea guvernului. Cu privire la ținte, la obiective, Sunt obiective impuse, dar nu este impusă și o cale unică de a, a le atinge pe acestea. Până acum am trăit un exces de austeritate, fără o creștere economică aferentă și fără ocupare. De fapt, eu nici nu înțeleg prea bine cum anume lideri la nivel european sau național nu au ascultat recomandări venind din partea unor economiști de prestigiu, adesea laureații ai premiului Nobel. Aceștia, în repetate rânduri, au spus că măsurile de austeritate au fost excesive și că vor avea în curând consecințe, consecințe care vor fi resimțite zeci de ani. Trebuie să oprimă austeritatea pentru că n-a rezolvat nici o problemă, ba din potrivă, a creat probleme noi. Dincolo de uh, mărirea diferențelor dintre bogați și săraci, pot să vorbesc uh, referindu-mă la țara mea. Uh, efectele sunt de-a dreptul surprinzătoare. Pentru că în, recent bogații s-au îmbogățit, săracii au sărăcit. Există 25 de noi milionari care au apărut ca ciupercile după ploaie. Deci, în Portugalia suntem mai rău decât eram în 2011 când programele de uh, redresare economică erau într-o stare incipientă. Mai trebuie spus încă un lucru. Unii întreabă dacă operațiunile Troica și dacă însăși existența Troicăi nu cumva nu suminează principiile constituționale. Pentru că acțiunile Troicăi se bazează pe o adoptare subită de politici Prin urmare, mi se pare că statul bunăstării la ora actuală e înlocuit cu un fel de stat sau sistem al asistenței e restructurat întregul stat pentru că a fost atacată educația publică, a fost atacat sistemul de sănătate și aici uh, sunt exemple cât se poate de relevante. E clar că Troica și toată aparatura din spatele Troicăi, precum și finanțatorii, au de fapt de câștigat fac bani frumoși în urma împrumuturilor. Portugalia plătește niște taxe de uh, îndatorare care sunt la același nivel cu cheltuielile pe Serviciul Național de Sănătate. Și cred că în acest context ar trebui să ne gândim și la cei tineri, pentru că George Atali ne spune uh, cu referire la nivel european, deci nu cu referire la Portugalia, că tinerii de astăzi au trei opțiuni. Să plece din Europa, să rămână în Europa fără speranță sau să intre în politică și să înceapă o revoluție. Poate că unii dintre ei vor fi împinși înspre acțiuni de acest ultim fel și anume acțiuni revoluționare și sper să ne îndreptăm atenția către viitorul tinerilor, pentru că uh, o mână de tineri fără viitor, fără speranță în Europa, tineri care văd că visul lor devine coșmar, ar putea genera o situație extremă pe care uh, e de dorit să o evităm. Vă mulțumesc! Mm, Karima Deli, puis uh, Evelyn Regner. Karima Deli, urmează la microfon. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc mai ales dumneavoastră pentru că acest raport de inițiativă e mai mult decât foarte necesar într-o vreme când uh, țapul ispășitor, și anume Europa, a fost foarte simplu ales și repede. Și ce constatăm? Constatăm astăzi că veștile bune europene sunt din ce în ce mai rare. Și faptul că avem acest raport e deja o veste bună. Așa că vreau să mulțumesc domnului Sercas și vreau să spun că sunt de părere că acest raport nu trebuie să arate descurajarea acestor țări, ci mai degrabă trebuie să relanseze o dinamică de pe de întregul pozitivă. Da, e clar, au existat greșeli, erori, mai ales în ceea ce privește politicile de austeritate. Eu cred că mai sunt multe de făcut Însă, mai ales, trebuie să ieșim din această logică în momentul în care abordăm Troica. Știm că există mereu o ideea că cetățenii europeni din nou vor trebui să facă eforturi și sacrificii în următorii ani și că bugetele vor fi din nou reduse, mai ales în ceea ce privește cheltuielile de natură socială. Și vedem că există o propastie imensă între cei care profită de relansarea economică pe de o parte și ceilalți, cei care nici măcar nu se află angajați la această, în această spirală de relansare economică. De ce în acest raport aș sublinia mai multe lucruri. Mai întâi, deși e o chestiune deosebit de importantă din punct de vedere social, nu vorbim despre bulele imobiliare și situația locuințelor, care nu apare nicăieri în text, deși în momentul în care Troica cere să existe anumite cheltuieli, ne punem întrebarea ce se întâmplă cu creditele ipotecare de, pe care le au mii de familii care dintr-o dată se regăsesc în stradă pentru a putea rambursa băncile. Și aici cred eu că avem o problemă pe care trebuie să o subliniem. În al doilea rând, Chestiunea legată de ocupare. Aici va trebui ca în comisia noastră, nu uitați că am făcut niște rapoarte extraordinare, și anume o, locurile de muncă ale viitorului. Ce se va întâmpla cu tranziția ecologică? Ce se va întâmpla cu tranziția energetică? Eu mi-aș dori ca în acest raport recomandările în acest sens să fie foarte puternice și apoi un alt aspect, un, un, un sector care rezistă bine în domeniul în, uh, momente de criză, e vorba de economia solidară, socială, dorința de a reindustrializa în mod inteligent întreaga Europa. Și astfel cred eu că toate aceste elemente trebuie să fie preluate în text. Apoi, chestiunile legate de investiții, investiții de natură socială. Și aici eu am o întrebare. Oare nu cumva în acest raport, dacă am cere Comisiei Europene să facă un studiu dacă am uh, vorbit despre toate investițiile sociale și le-am extrage din datorii, oare nu cumva Europa ar fi într-o situație mai bună? Ultima intervenție, doamna Reiner. Mulțumesc, doamnă președinte. Nici o problemă din partea mea, dar o singură propoziție, să nu vă neliniștiți. Domnul Caras spunea astăzi că Troica e o soluție de urgență, dar o soluție de urgență niciodată nu justifică nerespectarea unor drepturi fundamentale, de exemplu drepturile sociale. Și Alejandro m-a impresionat uh, prin uh, maniera în care a pus problema. Mulțumesc pentru prezentarea sa. Mulțumesc. Aș dori să știu dacă eventual comisia dorește să ia cuvântul. Nu? Bun, atunci am să las pe domnul raportor să încheie această discuție. Da, mulțumesc, doamna președinte. N-am avea, n-aș avea multe de adăugat. Uh, da, aș adăuga doar faptul că noi n-am avut nimic de zis în ultimii trei ani și uh, uh, e clar că au fost niște decizii care au fost luate și care n-au fost discutate în colegiul de comisari și mă adresez tuturor celor care fac parte din Consiliu și care ar trebui să știe despre ce discutăm. Apoi, e vorba de acei lideri europeni care trebuie să înțeleagă recomandările noastre și vor vedea cum anume aceste recomandări, cum anume aceste obligații sunt îndeplinite. Însă trebuie să dăm dovadă și de umanism în acest sens. Și în acest sens aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile făcute, pentru felicitări și aș vrea să-i asigur că munca noastră va fi o muncă ce va ține seama de toate opiniile exprimate aici, toate observațiile făcute aici, care mi se par foarte corecte. Mai ales ce aș dori să spun celor care au evocat anumite aspecte mai uh, circumstanțiate. E adevărat că noi cu toții avem impresia că felul în care analizăm acțiunea Troicii ne lasă așa, oarecum, fără o viziune politică generală. Dar, acum câteva ore, nici măcar n-am fi discutat de aspectele sociale. În momentul de față încercăm să salvăm ceva, așa cum spunea doamna Estrelia. Avem posibilitatea măcar să analizăm consecințele economice și sociale dar e clar că suntem trei comisii care se apleacă asupra acestor subiecte și în mod inevitabil chestiunea aceasta a crizei, așa cum spunea doamna Bastă, în ceea ce privește originea crizei, datoria publică și așa mai departe. Uh, dezbaterea aceasta în ceea ce privește originea crizei și evoluția crizei uh, o va face Comisia Econ și Comisia AFCO, de asemenea, se va aplica asupra aspectelor instituționale. Noi pe această temă nu putem zicem nimic. Nu putem să facem noi un raport pe aceste subiecte și nici măcar n-ar fi ceva foarte de, inteligent de făcut. Pentru că noi avem chestiunile sociale și dacă derivăm spre alte aspecte, alte capitole, atunci uh, nu va fi nimic productiv și asta s-ar putea să pună bețe în roate chiar intențiilor noastre din această comisie. Deci noi ne vom mulțumi cu consecințe și vom trage învățăminte care să fie valabile pe viitor. Așa că v-aș ruga să acceptați oarecare limitare în felul în care introduceți amendamentele, în așa fel încât să construim acest raport așa cum ni l-a cerut conferința președinților. E vorba de consecințe sociale, e vorba de ocupare în aceste patru țări. De asemenea, discutăm și despre programele care există și condiționalitatea aferentă. Aici nu vorbim de politicile guvernelor în aceste țări aceste politici au fost condiționate. Există niște teme grave care trebuie să fie analizate și e clar că trebuie să vedem până la ce punct anumite instituții, cum ar fi Banca Centrală Europeană sau altele, tre- uh, au respectat ceea ce prevede tratatul, dacă nu cumva s-au comportat în mod inadecvat. Cei care țin atât de mult la independența lor și care nu permit statelor membre să poată să-și utilizeze propria lor suveranitate și independență pentru a lua anumite decizii. Și uh, au trebuit să renunțe la anumită independență pentru a face anumite ajustări, anumite adaptări în anumite țări care, așa cum s-au spus ADN-uri, au fost decizii care au fost condamnate uh, de Curtea Constituțională, așa cum s-a întâmplat în Portugalia. Deci, acestea sunt aspecte care trebuie să fie luate în considerare. Și eu cred că astfel regina nu ar trebui să uh, abordăm aceste aspecte financiare, că ar trebui să luăm o măsură sau alta. Nu. Eu sunt convins că avem nevoie de un program de întrajutorare a acestor țări. Acum, întrebarea e ce se întâmplă cu condiționalitatea nu faptul în sine de a le ajuta, ci condițiile cu care uh, s-a acordat acest, uh, acest ajutor. Aici e vorba de uh, Uh, condiții de bază, condiții elementare care au fost introduse și pe care statele membre au trebuit să le respecte în momentul în care s-au lansat astfel de programe. Și vom vedea da, uh, de-a lungul dezbaterilor că uh, dacă ne uităm la articolele fundamentale ale Cartei Sociale Europene, acestea sunt prevederi care nu au fost respectate pentru că au distrus anumite modele ale uh, sistemului social european, al modelului economic social european. Și nu cred că dorința aceasta de echilibru financiar ne poate permite să pierdem din vedere celelalte obiective care au și ele o relevanță primordială. Și trebuie să facem o sinteză a tuturor nevoilor, nu? Însă nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic nici pentru a evalua, nici pentru a preîntâmpina consecințele acestor uh, decizii, uh, nici pentru a le evalua după ce deciziile au fost luate. Nu există nici măcar un singur cuvânt în ceea ce privește îngrijorările referitoare la consecințele la nivel macroeconomic, la nivel de cetățeni. Și asta e ceva teribil în momentul în care se semnează un astfel de document semnat de un comisar, și anume Oli Ren, și fără să se țină seama de astfel de considerente importante. Și doamna Harkin, eu sunt absolut de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Diferența între statele membre produce de asemenea și alte surprize, și anume că ne punem întrebarea cum e posibil ca un stat membru cu asimetrie să li se aplice, cu asimetrie evidentă, să li se aplice tuturor exact aceeași metodă. Da, indiferent că e vorba de țări mari, țări mici, uh, în avans, în întârziere economică, toată lumea același uh, medicament. Păi cum anume? au fost, uh, uh, de fapt, propuse niște alternative care nici măcar nu răspundeau nevoilor. S-a cerut o schimbare radicală a modelului în ceea ce privește modelul de pensii, sistemul de pensii, modelul de industrializare și așa mai departe. Și în raportul meu, evident că voi încerca să preiau aceste idei. Spre exemplu, sistemul de pensii în, în, în, în, în Spania are o problemă, o, o, o, o gaură de 60 de miliarde. Și atunci e clar, e un deficit. E un deficit căruia nu s-a putut găsi o soluție, pentru că au existat anumite uh, necesități ideologice care au fost primordiale comparativ cu necesitățile cetățenilor. Și, în final, ce putem spune? Eu ce-mi doresc este ca, așa cum spunea și doamna Bastos, uh, important acum este să vedem dacă nu cumva pe viitor am putea să reparăm daunele astfel provocate și să ne asigurăm că, din cauza crizei, nu se vor mai face exact aceleași greșeli și pe viitor. Da, ar trebui să avem un program alternativ, soluții alternative și deci în recomandările noastre vom cere să avem programe europene, pentru că de fapt ce am avut aici au fost programe extracomunitare. Și deci pe viitor să avem un program european de recuperare, de redresare, de rezolvare a simetriilor care există între diferitele state membre și de rezolvarea problemelor financiare în momentul în care s-au făcut anumite transferuri din uh, venituri publice către venituri private și așa mai departe. În așa fel încât să poată fi respectate valorile europene și valorile europene, așa cum am spus mai devreme, uh, sunt, sunt foarte clare. Noi noi nu suntem doar creditori, noi facem parte dintr-o comunitate și nu e suficient să-i trimitem pe cei care sunt îmbrăcați cu costume negre pentru a lua decizii. Trebuie să vedem și ce se întâmplă cu oamenii. Oamenii care sunt, știu eu, în spitale sau în altă parte. Deci e clar că trebuie găsite alternative. Și multe dintre aceste măsuri, în momentul în care vor fi analizate, vom vedea că sunt rezultatele unor deficite. Uh, Nu s-au făcut aceste analize pentru că e clar că s-ar fi subliniat anumite probleme macroeconomice. S-au profitat de această poziție de creditor pentru a introduce anumite condiții, anumite condiții de acordare a unui sprijin care vor avea consecințe foarte grave. Iată, acestea sunt problemele cu care ne confruntăm și sper eu că prin amendamentele dumneavoastră vom reuși să uh, redactăm textul Însă să vă dați seama că nu putem să rezolvăm prin acest aviz toate problemele ci ar fi bine să încercăm ca pe viitor să nu se mai producă atâtea greșeli, atâtea erori și atâtea orori, spune domnul raportor. Mulțumesc. Ehm, Mulțumesc, domnule raportor. Înțeleg care este apelul dumneavoastră și anume că fiecare să respecte uh, sfera noastră de competențe, sfera de competență a Comisiei pentru Ocupare, însă mie mi se pare că există aici un aspect totuși care, chiar dacă ține de metodologie, ține și de competența Comisiei noastre. Spre exemplu, faptul că de mai multe ori fie am condamnat felul în care funcționează Troica, fie am deplâns faptul că uh, Organizația Internațională a Muncii nu a fost asociată în așa fel încât Troica să devină un quartet. Uh, Mie mi se pare că asta face parte din subiectul pe care l-am putea introduce prin amendamente și am putea să-l abordăm astfel. Și pe de altă parte, și am să discut de altfel și cu raportorul din partea Comisiei ECON, Mie mi se pare că noi la Parlamentul European am avea tot interesul să amintim că Parlamentul European la începutul acestui mandat a spus într-un raport de care m-am ocupat eu în momentul în care am condus Comisia Specială pentru Criză, am definit un alt scenariu care ne-ar fi permis nouă Uniunii Europene să ieșim poate cu frunta sus din această situație de divergență și disparitate între diferitele economii europene, în loc să ne adâncim într-o criză, într-o recesiune, într-o politică de austeritate uh, care să amplifice problemele în Uniunea Europeană. Și cred că e o șansă faptul că prin amendament am putea acoperi aceste aspecte. N-am discutat de un aspect tehnic și anume, dumneavoastră ați redactat proiectul de aviz ca fiind un aviz pentru Comisia ECON și ați ales pe bună dreptate, având în vedere calendarul foarte strâns, să nu mai uh, redactăm un nou aviz, ci să lucrăm pe baza celui care exista și care va deveni astfel un raport din propria inițiativă. Acum, mai avem o întrebare în ceea ce privește procedura, și anume, care este statutul considerentelor acum. Eu înțeleg că dumneavoastră aveți deja un proiect de text la îndemână, dacă nu mă înșel, deși mie mi se pare că lipsește o trimitere la audierea comună pe care am organizat-o împreună cu Comisia Econ în uh, ceea ce privește mandatul acordat de către conferința președinților și asta ar trebui să fie amintit în așa fel încât uh, Uh, să spunem că ar fi trebuit și noi să fim comisia asociată. Acum, eu ce vă propun este lucrul următor. Eu înțeleg că dumneavoastră veți uh, considera aceste uh, uh prevederi ca fiind amendamente la raportul dumneavoastră, dar n-ar fi oare bine să le difuzăm deja, chiar dacă sunt disponibile doar în limba engleză, ca și restul raportului dumneavoastră, să le difuzăm către colegi, să le distribuim în așa fel încât aceștia să poată să țină seama de aceste prevederi în momentul în care vor dori să înainteze amendamente pentru a contribui la raportul dumneavoastră de inițiativă, mai ales partea referitoare la în ceea ce privește referirile. Deci vrem să amintim colegilor și vom face asta probabil și prin mail, în așa fel încât lucrurile să fie clare și să știm care e procedura ce trebuie urmată. Apoi, în ceea ce privește termenul de depunere a amendamentelor, e bine, vom putea să lucrăm pe aceste amendamente pe durata concediului de iarnă, data limită fiind fixată la 15 ianuarie la prânz. Vom examina amendamentele pe 3 februarie și vom examina amendamentele de compromis pe 12 februarie și vom vota a doua zi în Comisia de Ocupare și anume pe 13 februarie și astfel vom ajunge în plen în luna martie. Și îmi imaginez că în paralel se vor desfășura și uh, lucrările în Comisia Econ sub răspunderea coraportorilor de acolo, domnul Cras și monoc. Vreau să vă amintesc că pe data de 9 ianuarie, de altfel, în cadrul acestui dosar vom avea o audiere specifică în comisia noastră care ne va permite să audiem anumiți experți tocmai pe mizele acestui raport. Și în paralel din câte am înțeles eu, la Comisia Economică și Monetară există o inițiativă pentru a organiza o astfel de audiere specifică care să permită să discutăm cu partenerii sociali. Și dacă într-adevăr acest lucru se confirmă, atunci am dori ca această audiere să fie organizată în colaborare cu noi, în comun. Acum, dacă nu mai sunt alte observații, da, vă rog, domnul raportor. Da, doamna președinte, și eu vreau să vă informez colegii comisiei noastre și cei care ne ascultă uh, pe internet faptul că Parlamentul a deschis uh, pe LinkedIn un grup de discuții care este în continuare deschis pentru orice tip de contribuții. Alors, euh, comme, euh... Bun. Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale se află în avangarda inovației sociale și ne aflăm și în avangarda inovației democratice. Așa că vom lansa un proiect pilot și prima aplicare concretă va fi tocmai pe raportul dumneavoastră și având în vedere că ați fost primul raportor care a utilizat această unitate, valoarea adăugată europeană din acest Parlament, cred eu că deveniți dintr-o dată sezarul nostru al inovării. Deci, ceea ce ne-ați explicat e de fapt ideea că pe acest raport există un link, o internet care ne permite să urmărim îndeaproape ședința difuzată în direct și care ne permite de asemenea să facem contribuții către raportul dumneavoastră și va fi vorba de contribuții concrete. Bun, iată că am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și ajungem acum la pachetul bugetar, ceea ce înseamnă că va trebui să vă prezint descărcările pentru 2012 pe marginea a 5 rapoarte. Vă propun o discuție și o dezbatere comună, o prezentare comună. Mai întâi bugetul general pentru Comisia Europeană în ceea ce privește agenția ETF, apoi agenția CDFOP și Eurofound. Și Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Evident, acest cadru a fost alimentat de către concluziile lucrărilor Curții de Conturi în ceea ce privește condițiile de punere în aplicare a bugetului pentru 2012. La cur... Este clar că în acest an Curtea de Conturi a considerat că bugetul a fost afectat de un uh, număr de erori uh, materiale și operațiunile de supraveghere și control în uh, al cheltuielilor uh, nu au fost decât parțial eficace. Pentru că în 2012 s-a constatat o creștere globală a erorilor constatate la plăți această rata erorii a crescut de la 3,9 la 4,8%, iar în domeniul specific al ocupării și al afacerilor sociale, situația e mai bună, dar totuși rata erorilor a crescut de la 2,2% la 3,2%. Deci, o creștere uh, cu un punct. În domeniul um, ocupării și afacerilor sociale, mm, cea mai mare parte a bugetului face parte din Fondul Social European, pentru că prin acest fond 97% din cheltuieli din domeniul ocupării și afacerilor sociale s-au concentrat în 2012. Celelalte cheltuieli sunt finanțate în mare parte din subvenții și ajutoare acordate de organizațiile vizate. Principalul risc identificat de Curtea de Conturi pentru cheltuielile din Fondul Social European sunt legate de caracterul intangibil al cheltuielilor în domeniul investițiilor în capitalul uman, cum ar fi cursurile de formare, în cazul cărora diversitatea cofinanțărilor activităților uh, sau implicarea unui număr mare de actori creează dificultăți, care se explică prin însăși natura politicii respective. Curtea trage concluzia că, în general, această politică a fost examinată și controlată în mod parțial eficace și consideră că pentru perioada 2007-2013 rata erorii este de aproximativ 3,2%. Amintesc aceste elemente din concluziile curții pentru a prezenta în mod cât mai transparent contextul în care examinăm aceste rapoarte. În ceea ce privește domeniul politic um, care ne interesează aici, Curtea recomandă Comisiei să țină cont de anumite puncte slabe constatate la primul nivel de examinare al cererilor. Nu sunt sigur că actorii care pun în aplicare Fondul Social European cred că așa este situația, dar cel puțin asta crede Curtea. Curtea semnalează și posibilitatea de a evalua regulile naționale de eligibilitate pentru a se identifica posibilitățile de simplificare pentru că consideră că, în general, procedurile prea complexe duc la creșterea riscului de eroare și pledează pentru o simplificare pe cât posibil a regulilor. Propune de asemenea să promovăm um, extinderea aplicării unor reguli simplificate, așa cum am spus, pentru că astfel scade riscul de erori. În ceea ce privește proiectul de aviz pe care vi-l propun, el răspunde anumitor preocupări ale noastre, mai ales nevoia ca supravegherea și măsurile puse în aplicare pentru instrumentul principal care este Fondul Social European să se articuleze în armonie cu strategia UE 2020 și cu semestrul european. Avizul vă propune de asemenea sau reia, avizul propus reia anumite propuneri pentru a se reduce și mai mult numărul nivelul erorilor, numărul erorilor și salută lansarea programului Your First EURES Job pentru inovare care reprezintă o, o inovație și propune o adaptare a Fondului European de Ajutor uh, persoanelor celor mai defavorizate, unui mecanism de control adaptat la uh, participanții la acest program, având în vedere că nu poate fi comparabil cu alte programe, mai ales cu Fondul Social European. De aceea avem nevoie de o ajustare a modalităților de control. În ceea ce privește agențiile, Um, ele sunt patru, după cum știți. Și, în general, pe anul 2012 aceste agenții au răspuns exigențelor în materie de legalitate um, a operațiunilor. Um, cazul agenției CDFOP de la Salonic, salutăm Salutăm uh, rezultatele la, pentru agenția de la uh, Torino, ETF. Uh, salutăm uh, măsurile luate pentru a îmbunătăți condițiile de trezorerie ale acestei agenții și ne bucurăm de măsurile de transparență care au fost luate în 2012 în procedurile de recrutare. Dar aș adăuga aici un lucru, pentru că pentru 2013 observăm că se constată dificultăți, chiar dacă ne bucurăm de reînnoirea mandatului directoarei acestei agenții, doamna Serban, se pare că procedura care se aplică, având în vedere regulamentul acestei agenții, dar și acordul interinstituțional pentru desemnarea directorilor agenției, nu au fost respectate, pentru că noi n-am fost nici consultați, nici informați prearabil înainte de um, înnoirea mandatului uh, doamnei Serban. Uh, acesta este un uh, eveniment din 2013, având în vedere că suntem 2013 și acest eveniment a avut loc, îl vom menționa în acest document de descărcare de gestiune. În legătură cu a treia agenție, un ultim punct. În legătură cu ETF, chiar dacă este tot un, un eveniment din 2013, propun să salutăm acordul um, încheiat recent în ceea ce privește sediul între autoritățile italiene și agenția. În legătură cu a treia agenție, Eurofond de la Dublin, constatăm o rată importantă de reportare a sumelor. E vorba de lucrări neplanificate, care sunt întotdeauna un obstacol la bună, la bună uh, punere în aplicare a unui program de lucru. Um, a, a patra agenției, agenția AUCHA de la Bilbao, și aici s-a ajuns la un acord privind sediul și Uh, pentru agenția OCEA, mă la Bilbao. Um, și aici există o marjă de progres, de, de ameliorare a procedurilor de achiziții. Și, în general, pentru toate agențiile, în ceea ce privește performanța și gestiunea lor financiară, vă propun să, vă, să spunem că pentru noi e important să avem acces, ca și comisie, Uh, responsabilă să dezbatem raportul lor anual. Uh, cred că v-am uh, prezentat destul de exhaustiv aceste cinci proiecte de descărcare de gestiune și acum deschid dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Să ne palca. le la Comisia dorește să spună ceva? Marian Harkin. Domnul președinte, cât de frumos și comprehensiv ați uh, pus problema. Singurul comentariu care rămâne de făcut din partea mea ar fi următorul. În ceea ce privește descărcarea, eu cred că propunerea de la liniatul 3, unde ar trebui să analizăm, e vorba pe 2012, da, pentru comisie, nu pentru agenții. Vorbiți despre diferitele instrumente, fondul social european, microfinanțare, așa mai departe, să măsurăm uh, performanțele în funcție de obiectivele politice pentru 2020. Este un lucru foarte important de făcut, uh, chiar discutam despre asta uh, și să vedem cum putem contribui și noi. Am ascultat și ce ați spus în legătură cu principalul uh, risc, cu curtea de conturi. E vorba de natura intangibilă a unor plăți și nevoia de a simplifica normele naționale. Aici sunt mereu tensiuni. Cât de mult simplifici pentru ca în același timp să menții o conformitate 100%. Noi ca eurodeputați ascultăm uh, două probleme. Noi suntem cei care trebuie să apăsăm butonul roșu sau verde când e vorba de descărcare. Pe de altă parte, cetățenii se plâng de birocrație, de legiferare exacerbată și e clar că trebuie să negociem undeva pe la mijloc, în așa fel încât să ne menținem pe linia de plutire. La agenții sunt doar câteva uh, puncte minore, voi face un amendament două, dar pe ansamblu ați acoperit tot ceea ce era de acoperit. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc! Comisia nu dorește să ia cuvântul? Ba da? Da. Vă rog. Uh, mulțumesc! Câteva comentarii din partea mea cu privire la proiectul de rezoluție. În primul rând, în ceea ce privește executarea bugetului, Există constrângeri bugetare și, în ciuda acestora, nivelul de plăți a sporit în 2012, comparativ cu anii precedenți. 11,6 miliarde în contextul de acum este o evoluție pozitivă, deci avem, am supraimplementat bugetul inițial, am atins 134% la nivelul plăți. Iar în ceea ce este instrumentele specifice, microfinanțarea și altele de acest gen, pentru orice avem explicație. Pe ansamblu, nivelul de implementare a sporit și uh, plățile, uh, la plăți am avut experiențe pozitive. Cu privire la rata de eroare, este 3,2% pentru Digi Employment, cea mai scăzută de la întreaga comisie. După cum ați spus, a existat o creștere comparativ cu rata erorilor din anul trecut, 2,2%. Deci, foarte aproape de Sfântul Graal. Pentru a înțelege de ce a crescut rata, 40% din uh, rata totală a erorilor de la Employment e din cauza unui singur stat membru. Pentru acel stat membru, în același exercițiu financiar, în 2012, Comisia a implementat corecții financiare de 20%. Noi am știut care e situația și am corectat-o. Deci, din motive metodologice, s-a întâmplat asta, s-a aplicat această corecție, a fost foarte important Dacă nu, am fi fost, să știți, într-o situație stabilă comparativ cu anul trecut. Ce alte măsuri am mai luat în 2012 uh, și pentru 2013 și următoarea perioadă? În primul rând, continuăm aplicarea politicii stricte în ceea ce privește întreruperea și suspendarea plăților. În ciuda unor politici stricte, am reușit să creștem volumul uh, plăților pentru 2012-2011. Uh, am aplicat și corecții financiare, 230 de milioane de euro în 2012 și am investit din greu în ceva ce dumneavoastră ați subliniat prea bine, simplificarea. Noi credem că simplificarea este o mare oportunitate acum și că îmbunătățește funcționarea și implementarea fondului social european. și credem că va fi și mai importantă această simplificare pe viitor. Am aplicat criterii de simplificare în 24 din 28 de state membre. Am promovat la greu simplificarea, mai ales uh, în pregătirea următorului exercițiu financiar. Și am uh, analizat și faptul că se poate ajunge la o mai bună implementare prin simplificare. Avem feedback pozitiv, deci uh, vom putea continua. Cu privire la noua perioadă de planificare, vrem să utilizăm noile instrumente, de exemplu corecție financiare nete, care vor avea un efect de descurajare semnificativ vis-a-vis -vis de statele membre și sigur că va trebui să ne redresăm și în ceea ce privește uh, gestionarea. Cu privire la alinierea la obiectivele Europa 2020, avem Fondul Social European, uh, Fondul de Ajustare la Globalizare, uh, ținem cont de toate evoluțiile, peste 50 de milioane de oameni au, au fost vizați în 2011-2012 de disponibilizări, și peste 15 milioane de oameni au beneficiat de training în 2011, 5 milioane de tineri. În contextul Fondului de Ajutare la Globalizare am primit 11 dosare. Am sprijinit 10.400 de lucrători, rata de reangajare fiind de uh, 24%. Deci, clar că e loc de îmbunătățire, loc de mai bine, dar faptul că ne-am descurcat atât de bine la plăți și că am avut așa o rată scăzută a erorii, mm, este o încurajare pentru noi, cei de la Digi Employment. În ceea ce privește agențiile, luăm notă de faptul că cele patru rapoarte sunt curate, fără vicieri de mm, legalitate. Sigur că mai trebuie să îmbunătățim puțin mm, situația, adesea aș ajunge la întârzieri de implementare din cauza naturii plurianuale a proiectelor. La urma urmei, cred că corecțiile întreprinse de agenții uh, au ținut cont și de problemele justate de Curtea de Conturi cu transparența. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste precizări de care vom ține cont. În ultima fază a examinării acestor uh, Șase descărcări de gestiune. Mulțumesc lui Marian Harkin pentru observații. Propun, într-adevăr, vă propun să le depuneți ca amendamente, astfel um, vom ști exact um, conținutul punctelor pe care le-ați menționat și pe această bază putem prevedea termenul de depunere a amendamentelor pentru, până pe 6 ianuarie ora 12. Vom examina amendamentele pe 22 sau 23 ianuarie. Vom discuta amendamentele de compromis uh, pe 8 februarie și vom, uh, um, Comisia pentru Control Bugetar se va pronunța pe 17 martie. Am încheiat cu aceste puncte de pe ordinea de zi și trecem la punctul 6. Punctul 26 se corectează, doamna președinte. și dau cuvântul doamnei raportor Edith Bauer. E vorba de situația negocierilor cu Consiliul în legătură cu măsurile uh, privind drepturile lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor. Uh-huh. Și uh, cred că vom putea evoca aceste negocieri uh, fără mari dificultăți pentru că Dar uh, textul, am fi crezut că putem evoca aceste negocieri fără mari dificultăți, dar nu e un text chiar atât de ușor de negociat. Dau cuvântul colegii noastre. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc. Am vești bune. Așa, cu dedesubturi. Finished. Uh, the negotiation this morning. Am terminat negocierea această dimineață. Six hour of, of uh, negotiation with the Commission and the... Am negociat cu Comisia și Consiliul în această dimineață și am reușit, am izbutit. Dar cu condiționalități. înseamnă condiționalitățile? Că am... Am, am inclus condiționalități în acest pachet. Avem puncte de contact în rețea, inclusiv coordonarea între punctele de contact în statele membre. Totul e inclus în text. Și posibilitatea recursului colectiv. Combatem discriminarea. Apare la considerente. A fost o surpriză, mai ales că regulamentul pe aici pe acolo face trimitere la această problemă. Pentru că știm că unele țări evită discriminarea pe bază de naționalitate, dar aplică discriminarea în funcție de uh, certificatul de reședință. Consiliul nu a vrut să apară această idee în uh, corpul de text, ci la considerente. La final am găsit câteva amendamente de compromis. Un compromis nu e cea mai bună soluție, dar e întotdeauna soluția acceptabilă și a trebuit acum să așteptăm uh, feedback până vineri Dacă la Consiliu se ajunge la un acord, atunci vom putea spune că, într-adevăr, avem o propunere îmbogățită după un travaliu lung, cu negocieri grele, dar măcar cu un rezultat satisfăcător. Mulțumesc. Mai sunt alte întrebări? Aș spune că Sub conducerea doamnei raportor, întreaga echipă de negocieri s-a mobilizat, dar Consiliul are o viziune asupra textului uh, în favoarea liberei circulații și noi am contribuit ca pe lângă libera circulație să se asigure și drepturile lucrătorilor. Dacă pot permite să caricaturez puțin pozițiile unora și ale altora, așteptăm încă reacția Consiliului pentru a verifica dacă compromisul pe care l-ați obținut poate însemna punctul final al negocierii acestui text. Vom avea ocazia să revenim asupra rezultatului uh, după Coreper la următoarea noastră ședință. Am, trecut, uh, am terminat cu acest punct de pe ordine de zi și trecem la punctul 27. Doresc să vă spun că delegați, în ceea ce privește delegația comisiei noastre care a fost în Grecia între 28 și 31 octombrie pentru a se întâlni cu președinția gre greacă a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2014. O prezentare scrisă a acestei vizite va fost uh, transmisă Vă amintesc că delegația a fost formată din Danuta Iaslovietska, colegul Sercas, e cum... Ines Suber și a mai fost Costatinos Pupakis și Silvana Rapti, deputații greci și în cadrul acestei delegații ne-am întâlnit atât cu omologii noștri din Parlamentul grec, cât și cu ministrii muncii al finanțelor și ministrul adjunct pentru afaceri europene, cu directorul Agenției Naționale pentru Ocupare la în cursul unor discuții foarte, foarte utile, inclusiv am discutat despre um, instrumentul pentru tineret, directorul general pentru tineret, partenerii sociali și am vizitat rapid un proiect finanțat din Fondul Social European care permite unor tineri să um, lucreze în domeniul noilor tehnologii dacă bine mi-amintesc, uh, într-un, pe un sit, într-un sit Nokia. Deci, iată, Nokia ne urmărește în activitățile noastre, dar în acest caz era vorba de o activitate interesantă care permitea unor tineri uh, într-o situație dificilă să găsească prin oferta întreprinderii un loc de muncă. Dorește cineva să ia cuvântul dintre colegii care au participat la această delegație sau alți eurodeputați doresc explicații? Nu? Bineînțeles, vă invit să citiți uh, darea de seamă scrisă și ajungem la punctul 27a. În ceea ce privește negocierile cu Consiliul, privind regulamentul uh, despre organizarea de anchete prin sondaj în legătură cu forța de muncă în comunitate. Dau cuvântul doamnei raportor, Tatiana Zdanuca, pentru a ne vorbi despre rezultatul trilogului care a avut loc în această dimineață, al doilea trilog. Vă rog, doamnă raportor, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Conducted under your a fost un succes, uh, mai ales uh, că Parlamentul a avut o poziție fermă. A doua parte a studiului a fost importantă. Se bazează pe modele ad hoc. Totul trebuie întreprins prin acte delegate. Consiliul nu a mers pe calea compromisului, uh, nu a fost de acord cu anumite amendamente de compromis de la primul trialog încoace. Consiliul și Comisia trebuie să aibă un cuvânt de spus cu privire la lista variabilelor. Noi am susținut însă că lista variabilor e de importanță politică și că trebuie să o analizăm. Lucrurile să continue ca până acum. Deci nu am putut să ajungem la un acord în timpul acestui trialog, dar după trialog Consiliul a declarat că e dispus să propună la reuniunea Coreper din această vineri textul. Cu câteva modificări. Sperăm foarte tare, așadar, ca vineri să se ajungă la un acord la Consiliu. Dacă nu, nu vom avea un acord în primă lectură. Și aș vrea să subliniez încă un aspect și să vă explic unde au mai existat dezacorduri. Era vorba de clauza no opinion. Dacă um, Comisia Europeană pentru Statistică nu ne oferă niciun rezultat, atunci să nu adoptăm uh, Uh, actele preliminare de implementare. Acum uh, lumea se arată dispusă să retragă această propunere. Sperăm ca vineri să se ajungă la un acord final, după care vom vedea cum vom proceda. Vă mulțumesc! Sorry, <laughs> but, yeah. Merci beaucoup. Euh, mulțumesc foarte mult. Așa cum a înțeles toată lumea, de fapt era vorba de o situație legată din nou de comitologie și în care Parlamentul European încă o dată a trebuit să insiste pentru a putea demonstra că nu exista niciun fel de motiv pentru a schimba temeiul juridic și pentru a modifica noile prevederi ale tratatului și că deci nu trebuiau puse sub semnul întrebării prerogativele Uh, Parlamentului European, care sunt incluse în actul de bază. În fine, până la urmă, rațiunea a avut de câștigat după o dimineață destul de tensionată. Înțelepciunea așa recâștigat drepturile și să sperăm că vom putea încheia acest dosar cu o procedură scrisă până vineri. Și vom avea cu siguranță ocazia să ne pronunțăm pe acest subiect cu ocazia următoarei ședințe la începutul lunii ianuarie. Bun, mulțumim foarte mult, doamna raportor, pentru angajamentul dumneavoastră în acest dosar și iată că ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, la care, pentru prima dată, trebuie să explicăm care va fi pregătirea negocierilor viitoare cu Consiliul pe tema directivei 96-71 în ceea ce privește detașarea lucrătorilor în cadrul unei prestări de servicii. Și dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Iaslovisca, pentru a ne prezenta felul în care se pregătesc negocierile pe durata cărora celor doi ambasadori au fost prezenți din partea președinției lituanene și din partea viitoarei președinții elene și au mai participat și comisari care au reprezentat astfel Comisia Europeană. Vă rog, doamnă raportor. Jak Państwo zapewne wiedzą, 9 grudnia zostało przyjęte... Doamna președinte, după cum știți, pe 9 decembrie Consiliul și-a adoptat poziția în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. Aici e vorba de aplicarea directivei referitoare la detașarea lucrătorilor. Și așa cum a spus doamna președinte, uh, noi astăzi am avut prima ședință sub egida doamnei președinte. Nu era vorba neapărat de negocieri propriu-zise, ci de lucrări mai degrabă pregătitoare. Ambasadorul și echipa lituaniană au participat la această ședință și ne-am bucurat și de prezența ambasadorului Greciei. Cu ocazia acestei ședințe am abordat mai degrabă metodologia de lucru, metodele de lucru și am reușit să ne punem de acord asupra unei agende de lucru, unui calendar. Am prevăzut șase ședințe și am prevăzut încă două ședințe suplimentare care ar putea eventual să se dovedească a fi necesare. Eventual, noastră știți că atât în ceea ce privește Consiliul, cât și Parlamentul, articolele 3, 9 și 12 sunt articole controversate. Acum, dacă abordarea Consiliului nu e prea solidă, atunci lucrările pe aceste puncte vor fi foarte dificile și am luat decizia următoare. Articolele 1, 2, 4, 5 vor fi abordate la prima ședință, deci uh, conținutul, definițiile, punctele de contact, un acces mai bun la informație. Deci astea vor fi subiectele abordate. Acum, în ceea ce privește articolul 5, eu cred că propunerea noastră de traducere extinsă s-ar putea să pună probleme pentru că deocamdată Consiliul nu prevede un astfel de mecanism de traducere extinsă și în ceea ce privește condițiile de detașare ale lucrătorilor. Cea de-a doua ședință se va consacra, va fi consacrată articolului 3 și e vorba de aplicarea directivei, tocmai pentru a evita orice fel de abuz și orice fel de portiță de scăpare pentru a evita regulile în vigoare. Și acolo și negocierea aceea va fi dificilă, pentru că, de fapt, Consiliul s-ar putea să fie reticent în ceea ce privește elementele suplimentare pe care noi am putea să le propunem. Și anumite dintre aceste elemente nu au fost prevăzute de către Consiliu. Și ce ar putea fi problematic de asemenea e și următoarea întrebare. Cum rezolvăm situația în momentul în care aceste elemente nu sunt clare? Vrem să lucrăm și pe articolul 6, și anume asistența reciprocă, articolul 7, rolul țărilor membre. Uh, țărilor care fac parte din uh, sediul, din Consiliul de Guvernanță a întreprinderilor respective. După cum știți, acest articol a fost modificat și astăzi acest articol se referă doar la țara din care provin lucrătorii respectivi. Noi am constatat că țările care trimit lucrătorii detașați nu prea sunt interesate să aibă o cooperare în acest sens. Așa că noi am uh, preferat să modificăm acest articol și astfel am modificat și prevederile în ceea ce privește controlele. Acum, articolul 8, măsurile de însoțitoare și articolul 18 și articolul 19 care se referă la uh, sistemul IMI, și anume sistemul de informare referitor la piața internă, e bine, încă o dată aici prevăd anumite dificultăți. Acum, articolul 3, de asemenea, e foarte controversat și bănuiesc că dezbaterile vor fi, într-adevăr, foarte aprinse în ceea ce privește IMI. Consiliul e de părere că o astfel de cooperare între statele membre ar trebui să fie obligatorie, ori noi propunem un sistem facultativ. Vrem să ne concentrăm pe acordurile bilaterale. Acum, în ceea ce privește cea de-a patra și ultima ședință, vrem să, în ceea ce privește cea de-a patra și de-a cincea ședință, am vrea să lucrăm pe articolul, capitolul 4, articolul 9, măsurile de control și supraveghere, articolul 10 și anume inspecțiile. Capitolul 5, punerea în aplicare, 11, referitor la sancțiuni și plângeri și articolul 12, răspunderea solidară. Eu cred că aceste reședințe vor fi cele mai grele, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, articolul 9 și 12 sunt cele mai controversate atât la noi la Parlament cât și la Consiliu. Însă sperăm să ne bizuim pe să putem avea un anumit, uh, o anumită rată de succes, pentru că atât Consiliul cât și Parlamentul sunt uh, ferm hotărâți să încheie aceste lucrări până la finalul acestui mandat al Parlamentului nostru. Și cea de-a șasea ședință fi consacrată capitolului 6, și anume cooperarea transfrontalieră, penalități, sancțiuni, articole de la 13 până la 16. Și articolul 17 până la 20, 22, 23 și cred eu că pe durata acestor lucrări vom vedea dacă trebuie să ne aplicăm asupra considerentelor sau dacă aceste considerente vor fi analizate la finalul tuturor, examinării tuturor articolelor sau dacă nu cumva ar trebui poate chiar să avem o ședință total separată uh, axată doar pe considerente. S-ar putea să avem nevoie de discuții suplimentare în ceea ce privește articolul 13. E vorba de cotizațiile sociale, asta s-ar putea să pună probleme. Uh, articolul 14 se referă la amendamentul Parlamentului European pentru că amendamentul nostru nu a fost uh, salutat în mod favorabil de către Consiliu, așa că vom începe cu acesta. Iată, asta este tot deocamdată și sper eu că toate părțile implicate în acest dialog vor da dovadă de deschidere pentru a putea face modificările necesare. Mulțumesc! Mulțumim, doamna raportor! Eu aș mai adăuga poate un element Pentru a, prezenta această, pentru a completa această prezentare, avem un regim lingvistic prevăzut pentru trei limbi, poloneză, engleză, franceză. Și pentru că s-au prevăzut doar șase discuții trilaterale, și e vorba de acele discuții de tip endless, se negociază până la finish, sau mă rog, cât e posibil finishul. S-ar putea ca la un moment dat regimul acesta lingvistic să nu mai fie neapărat asigurat până la finalul ședinței. Așa că eu cred că fiecare trebuie să fie conștient de această constrângere, având în vedere timpul care ne presează pentru a uh, putea încheia acest, uh, acest dosar. Pe de altă parte, Consiliul și-a dorit să se concentreze pe articolele cele mai dificile Și e vorba de discuții trilaterale ce vor avea loc în lipsa domnului ambasador. Le vom avea în prezența adjunctului său. Și sperăm astfel să putem angaja negocierile pe articolele 3, 9 și 12. Parlamentul European a insistat asupra faptului că își poate rezerva răspunsul și în funcție de condițiile în care se derulează uh, negocierile pe articolul 3, atunci am putea să inversăm eventual uh, ordinea de examinare a acestor articole pentru a ne concentra pe dificultăți. Însă noi n-am vrut încă din capul locului să facem acest lucru, pentru că suntem de părere că uh, dacă vrem ca această negociere să fie una de succes, ei bine, Trebuie să ajungem mai întâi la un acord în condițiile potrivite pe marginea articolului 3. Aș dori să știu dacă mai sunt alte solicitări, alte comentarii, alte intervenții. Nu! Bun, atunci foarte bine, am epuizat ordinea noastră de zi și următoarea noastră ședință de comisie va avea loc pe 9 ianuarie pentru o ședință extraordinară de la 9 la 12.30 și vă invit să nu plecați chiar cu totul acum, ci să rămâneți undeva în afara sălii, în prezența domnului comisar, pentru a bea un pahar împreună și pentru a sărbători astfel finalul lucrărilor noastre în anul 2013, un an foarte încărcat, după cum bine vă dați seama cu toții. Mulțumesc!